So, good afternoon, Bună ziua, doamnelor și domnilor. We start our... Stimați colegi, începem reuniunea din această după-amiază și dați-mi voie să mă servesc de limba maternă. Bun venit! Numărul colegilor prezenți este încă mic, dar coraportorii sunt prezenți în sală, așa că putem începe. Înainte de a trece la întâlnirea cu primii doi experți, vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Este cineva împotriva derulării acestei ordini de zi? Constat că nu, deci se adoptă. În al doilea rând, observații ale președintelui. În aproape toate cabinele de interpretare se lucrează astăzi. Fiecare va putea să vorbească în limba maternă. Colegii care au dorit să participe o pot face. Documentele vor fi disponibile. Această ședință se transmite pe web ca toate celelalte de până acum. Iar în ce privește observațiile președintelui, avem și uh, două informații suplimentare prezența premierului maltez Muscat săptămâna trecută în Parlament a creat discuții, uh, a stârnit critici masive, pentru că, um, deși există unele dovezi împotriva um, unor membri ai guvernului le-a respins, a spus că există patru anchete în derulare, dar din câte știu eu, doar uh, una este legată de documentele Panama Papers, trei nu. Într-un fel a încercat să ne indice uh, o direcție greșită au fost uh, obiecții din partea diverselor uh, grupuri politice și împotriva uh, președintelui. Asta înseamnă că fostul conducător sindicalist a cerut ca președintele acestei comisii să fie schimbat, a afirmat în Malta că președintele este persona non grata, nu, pentru că nu l-a lăudat pre premierul maltez, ci pentru că a formulat întrebări foarte critice. Dar uh, eu mă opun acestei practici ca foști uh, mari sindicaliști să încerce să ne impună modul de lucru. Oricum nu mă voi ghida după aceste intervenții. Uh, vom încerca eh, să avem o nouă discuție cu premierul legat de Panama Papers în comisia noastră într-o manieră cât se poate de echitabilă și eh, bazată pe fair play. Cel de-al doilea punct eh, se referă la un comunicat de presă de astăzi care s-a convenit cu celelalte grupuri politice în ce privește accesul la date Presupun că toți colegii le-au primit, ele au fost deja distribuite. Acestea sunt uh, informațiile mele și trecem la punctul 3. adoptarea proceselor verbale din șase reuniuni din 6 aprilie până în 30 mai, care au fost uh, distribuite pe 13 uh, uh, iunie 2017. Dacă nimeni nu are observații legate de aceste procese verbale, le considerăm adoptate. Și trecem acum la prima parte a întâlnirii noastre din această după-amiază. În dimineața ne-am ocupat de problematica lansatorilor de alertă cu cinci experți, Astăzi avem o audiere publică în legătură cu uh, unitățile de inteligență în domeniul financiar și în partea a doua vom vorbi despre uh, cazul laundromat din Rusia. În prima parte avem invitați doi experți. Unul dintre ei uh, va intra în legătură cu noi prin intermediul unei videoconferințe. Este vorba de Sebastian Fiedler de la Uniunea Procurorilor Germani și eh, sper să eh, putem să dialogăm cu domnia sa prin videoconferință în condiții foarte bune. Am mai avut asemenea videoconferințe, tocmai de aceea am ales această sală în al doilea rând, ne vom întâlni cu domnul Paolo Costanzo de la uh, FIU Italia și de la Banca d'Italia. Bun venit, uh, domnule Costanzo. Am uh, lansat mai multe invitații, dar uh, doar cei uh, doi interlocutori au fost um, disponibili pentru că la Valencia are loc întâlnirea unei, unui grup de acțiune financiar și reprezentanții unității Uniunii Europene în domeniul uh, financiar al serviciilor secrete nu vor putea participa pentru că sunt prezenți la Valencia la reuniunea menționată. Împreună cu reprezentanții de la FIU din Regatul Unit, Malta și Statele Unite am avut contacte, întâlniri și um, de asemenea uh, am discutat cu reprezentanții din Belgia și Franța la reuniuni precedente. Ne face plăcere că astăzi avem uh, alături de uh, noi pe cei doi reprezentanți de la fiu din Germania și Italia și jurnaliști de asemenea de la un consorțiu jurnalistic în partea a doua. Dați-mi voie să începem acum. Începem cu domnul Fidler și după aceea îi vom da cuvântul domnului Constanțo. Deci, domnul Fidler, pentru 10 minute, prin videoconferință, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate doamne, stimați domn, vă mulțumesc pentru invitație, pentru posibilitatea pe care mi-a oferit să mă implic. Aș dori să vă spun că nu sunt reprezentantul oficial al unei unități de inteligență în domeniul financiar. Eu fac parte, practic, din profesioniștii germani uh, care combat uh, acest tip de fraudă, deci o uniune a procurorilor federal germani. Deci, uh, eu uh, voi vorbi deci de pe poziția unor specialiști în acest domeniu și vă voi prezenta provocările în fața cărora ne aflăm. Nu va fi un punct de vedere al statului german, ci al acestei asociații profesionale. Aș dori să mă refer la uh, câteva aspecte importante. În primul rând, evoluția națională în Germania, în contextul acestei unități de uh, inteligență în domeniul financiar, care în lunile următoare va putea să acționeze în baza unei legi recent adoptate uh, Eh, dispunem de eh, un eh, asemenea organism descentralizat în Germania, orice suspiciune care a devenit cunoscută era repartizată spre landul federal competent în legătură cu cazul respectiv, dar și unui oficiu federal. Avem 300 de colege și colegi care se ocupă de acest domeniu în Germania și uh, am urmărit uh, o dezbatere uh, a Bundestagului uh, pe față de care noi am fost destul de critici, ca atare s-a decis ca uh, resorturile financiare să fie puse la un loc. Noi uh, așteptăm din partea guvernului federal german să uh, uh, nu mai afirme neadevăruri în Bundestagul german, pentru că la un moment dat a menționat o mărire de personal, afirmând că sunt 120 de colegi și colegi care lucrează în acest domeniu Eh, eh, până la urmă eh, ar trebui să fie 565 care vor lucra pentru a elucida toate suspiciunile în acest domeniu. Dar în clipa de față nu dispunem nici de jumătate din acest număr de specialiști, deși cazurile din punct de vedere numeric explodează de la aproximativ 20 de mii de suspiciuni anul acesta, probabil se va ajunge la 50.000. de mii. Deci, ă, trebuie să ținem seama de această situație și pe plan european ă, se vorbește foarte mult despre instrumentarul de care dispun procurorii, despre um, legăturile existente despre uh, rețeaua creată în uh, domeniul acestui tip de infracțiuni, dar trebuie să ne gândim și la oamenii care uh, se confruntă cu această problemă și um, um, nu pot să spun că în clipa de față resursele de personal ar fi suficiente, chiar și calificarea colegelor și colegilor care operează în acest domeniu necesită o îmbunătățire. Deci asta spune cu trimitere la activitățile viitoare. În ce privește planul european, în funcție de Bundesland există 25 până la 30% din cazurile um, cu care ne confruntăm care demonstrează că exista o legătură internațională, o rețea internațională. Din acest punct de vedere, rețeaua FIU uh, este un uh, pas pozitiv, dar și aici acest instrument binevenit trebuie să fie extins printr-un personal calificat și uh, corespunzător numeric. M-aș mai referi la câteva import elemente importante și vorbesc în numele uh, forțelor de ordine din Germania și de contextul german. Înainte de toate, este nevoie de uh, asemenea unități uh, de inteligenți în domeniul financiar care să se bazeze pe registre centrale care să permită analiză a cazurilor care trebuie anchetate. Iar informațiile nu trebuie să se transforme într-un fel de uh, covor peticit conform unor dotări învechite, pentru că uh, Aici este nevoie de uh, accesul la registre centralizate și Spania a demonstrat că anumite uh, anchete uh, nici măcar nu ar fi putut să fie declanșate dar împotriva uh, infracțiunilor din rețelele rusești din Spania dacă nu ar fi existat asemenea registre moderne centralizate. Deci eh, noi trebuie să eh, ne consolidăm până la urmă această bază de date. Este o chestiune absolut necesară eh, pentru că rezultatele pe care le înregistrăm acum în număr foarte mare în ce privește profitul pe care rețelele infracționale îl înregistrează, dacă ne confruntăm cu acel profit, atunci din păcate, situația noastră este foarte precară în această comparație. Deci ar trebui ca pe plan european să apară un sprijin cert acesta ar fi o declarație introductivă din partea mea și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Fitler. Una din ultimele observații a fost legată de un registru central unic și este o solicitare a Parlamentului European în cadrul întâlnirilor tripartite pe marginea spălării eh, banilor. Deci sprijinim această idee. Dar acum l-aș saluta cordial pe Paolo Costanzo de la eh, FIU Italia și Banca d'Italia. Vă rog. Uh, Mr. President, and um, thanks a lot. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult Comisiei PANA pentru invitație. De asemenea, dați-mi voie să vă felicit pentru efortul și activitatea pe care le desfășoară această comisie. Sunt deosebit de bucuros că ați hotărât să vă concentrați pe unitățile de informații financiare. Spun acest lucru nu doar pentru că lucrez în cadrul unei asemenea unități și văd așadar plus valoarea care poate apărea de aici, activitatea analitică și de anchetă în uh, acele chestiuni referitoare la spălarea banilor, finanțarea terorismului și delictele financiare, dincolo de tot ceea acestea ne aflăm într-o perioadă în care lucrurile sunt în schimbare. Trebuie să acordăm așadar atenție suplimentară cadrului operațional. Unitățile de informație financiară au nevoie de o atenție suplimentară pentru a le încuraja activitatea și pentru a sprijini cooperarea. S-au lansat în acest an multe inițiative. Cu toții suntem la curent cu legislația negociată. Dumneavoastră, domnule președinte, făceați trimitere la dialogurile tripartite în curs, directiva referitor la spălarea de bani, există și alte, direct, alte inițiative care sunt discutate la ora actuală. Comisia Europeană lucrează de asemenea pe mai multe fronturi, iar unitățile de informații financiare fac tot ce le stă în putință pentru a-și aduce aportul la aceste eforturi colective. Domnule președinte, dumneavoastră aminteați de întâlnirile care au loc în această săptămână și eu mă aflam acolo, însă m-am deplasat pentru a veni la Bruxelles, pentru a da curs invitației dumneavoastră, pentru că cred că Parlamentul European poate face multe pentru inteligent pentru unitățile de informații financiare și pentru activitatea în general de combatere a uh, finanțării ilegale. Eu reprezint unitatea de informații financiare din cadrul băncii italiene, dar aici mă aflu mai degrabă în calitate de reprezentant al platformei unităților de informații financiare. Doresc să vă prezint principalele rezultate ale exercițiului um, de monitorizare a acestor activități la nivel european, Bineînțeles, nu a fost vorba doar de unitatea noastră, ci a fost un efort colectiv. Am beneficiat de sprijin din Franța, România, inițial și mai la Britanie. Și deci dacă am uitat pe cineva, au fost patru unități de informații financiare implicate în acest proiect. Am elaborat o scurtă prezentare Sunt 10 diapozitive, nu știu dacă putem să le afișăm pe ecran. So perhaps... Poate, dacă mă poate ajuta cineva. Okay, thank, thank you very much. Um, so again, I, I will focus uh, very briefly. Am uh, să mă concentrez pe acest exercițiu de schițare. Inițial exercițiul era mult mai amplu. Sper că puteți uh, citi ce apare pe diapozitiv, dacă nu. Oricum speram să vă prezint mai în amănunt diferitele rezultate. Domnul președinte, am primit oricum înscris și am distribuit această prezentare în dosarele colegilor care pot citi ulterior această prezentare. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Oricum, Având în vedere că nu am decât câteva minute la dispoziție, am să încerc să mă concentrez asupra procesului, dar vă stau la dispoziție cu mare plăcere pentru a răspunde la orice întrebare pe care ar putea să o aibă participanții dacă um, interesează un anumit aspect al acestui exercițiu. Prezentarea și exercițiul în sine, după cum puteți observa de pe acest diapozitiv, au o structură care se concentrează pe autonomia și independența unităților de informații financiare, o condiție prealabilă pentru ca acestea să poată lucra în mod eficient. Ne-am concentrat asupra informației pe care o primesc unitățile respective sau pe care au la dispoziție, fie prin comunicate inițiale sau prin solicitări ulterioare, apeluri trimise către bazele de date centrale de care dispun statele membre. Studiul se concentrează ulterior pe acele aspecte interne. Ne întrebam ce fac de, de pildă unitățile de informații financiare când, uh, în urma unei analize, cum răspândesc informația, cum o comunică, de pildă, autorităților uh, competente de poliție. Ne-am concentrat de asemenea și asupra cooperării între unitățile de informații financiare. Credem că este o zonă de importanță deosebită și aici Parlamentul și Comisia pot să-și aducă aportul. Unitățile de informații financiare au nevoie de o platformă solidă de cooperare. Din experiența noastră, nu doar în Italia, dar experiența noastră în general în uh, Uniunea Europeană, există în continuare multe obstacole. Terenul este încă unul uh, inegal, și are nevoie de analize ulterioare. După care acest exercițiu de cartografiere uh, prezintă o serie de concluzii, încercăm să vedem ce putem face pentru a aborda problemele atât în ceea ce privește legislația, cât și o mai bună implementare la nivel național, cât și îmbunătățirea practicilor aplicate de unitățile de informații financiare. Câteva cuvinte referitor la această platformă. Este o platformă sub egida Comisia Europeană operează din 2006, așadar de mai bine de 10 ani. A fost recunoscută de directivă în temelul articolului 51, articol care a conferit un mandat destul de amplu acestui organism. Aici puteți observa principala misiune, de pildă guvernanța rețelei unităților de informații financiare, aspectele operaționale, de pildă identificarea anumitor uh, delicte la nivel transfrontalier, cât și încurajarea um, cooperării transfrontaliere. Din experiența recentă, când vine vorba de anticiparea evoluțiilor viitoare și de coordonarea activității unităților de informații financiare și cooperarea în UE, Platforma așa a adoptat programul de lucru la sfârșitul anului 2015 și mă bucur să vă spun că anumite inițiative au fost deja finalizate, de pildă identificarea criteriilor pentru rapoartele transfrontaliere, condițiile pentru a accelera procedura de consimțământ pentru ca unitățile de informații financiare să facă schimb de informații între ele. După care urmează acest exercițiu de cartografiere, care a fost încheiat la sfârșitul anului 2016. Dați-mi voie să uh, vă spun câteva lucruri despre rezultatul acestui exercițiu care a fost sprijinit de Consiliul ECOFIN în 2016, în săptămâna atacurilor de la Paris. Ministrii au făcut apel la adresa Comisiei și la adresa Unităților de Informații Financiare pentru a accelera acest exercițiu pentru a lua în calcul măsuri viitoare pentru a încuraja schimbul de informații. De altfel, comisia era destul de activă în cazul acestui dosar, nu doar în ceea ce privește agenda europeană pentru securitate, cât și în ceea ce privește planul de măsuri pentru 2016, care se concentrează asupra măsurilor care urmează să fie puse în aplicare. Raportul a fost de asemenea pus la dispoziția Consiliului și statelor membre pentru punerea în aplicare a legislației europene. De asemenea, și Parlamentul a primit un uh, document. Speranța este că rezultatele acestui efort să fie luate în calcul atât în cadrul negocierilor în curs, cât și în ceea ce privește elaborarea unor uh, măsuri viitoare pentru inițiativele care vor fi luate în viitor. Sperăm că vor încuraja de asemenea viitoare inițiative legislative la nivelul european. De obicei, um, unitățile de informații financiare, când uh, discută, se concentrează asupra aspectelor externe legate de cooperarea între diferitele unități ar putea să existe capacitate insuficientă de a interacționa la nivel internațional. Totul depinde, de fapt, de capacitatea națională. Iată de ce am considerat că este important să vedem felul în care sunt structurate unitățile de informații financiare la nivel național, care sunt resursele de care dispun, care sunt procedurile cu care lucrează. Ne gândeam că doar odată cunoscute aceste proceduri, și odată stabilite aceste proceduri, vor, unitățile de informații financiare vor putea interacționa în mod eficace între ele la nivel internațional. Iată de ce acest exercițiu de cartografiere are un domeniu de aplicare foarte amplu, analizează atât uh, aspectele interne cât și cele externe și ajunge la o serie de concluzii referitor la capacitatea reală a unităților de informații financiare de a coopera între ele. Ne-am concentrat atât asupra diferențelor care există între diferitele unități de informații financiare. Noi și ne-am fost surprins să vedem cât de mult se deosebesc aceste unități între ele în Uniunea Europeană. Am luat în calcul și alinierea la prevederile UE și acolo am ajuns la rezultate destul de îngrijorătoare. Asta este prezentarea referitoare doar la structură. Vorbeam de uh, organizarea la nivel național și de structură, după care am analizat mai în amănunt dimensiunea cooperării internaționale, luând în calcul, bineînțeles, și funcțiile naționale și instrumentele de cooperare pe care le au la dispoziție unitățile financiare pentru partajarea informației și pentru cooperare. E doar o structură sumară. Sper să am ulterior ocazia de a discuta cu acei membri care doresc să afle mai multe. Foarte pe scurt, principalele concluzii, este un rezumat uh, succint. După cum vă spuneam însă, am identificat o serie de lacune în ceea ce privește activitatea națională a unităților de informații financiare și capacitatea lor de a purta un dialog la nivel internațional. Surprinzător, aceste lacune știam că directiva și prevederile sale erau în curs de aplicare. Nu ne așteptam așadar să um, ne aflăm în fața unei situații în care deja dispozițiile să fie puse în aplicare la nivel național. Totuși am fost surprinși să aflăm că o serie din uh, lacunele descoperite nu se alineau la prevederile cele directivei, a treia directive anterioare, de pildă, capacitatea de analiză sau condițiile și constrângerile cu care se confruntă în partajarea informației între ele. Există o serie de divergențe considerabile între unitățile de informații financiare, deși, bineînțeles, în Uniunea Europeană suntem destul de privilegiați față de sistemul global avem uh, o practică care datează o parte. Președintele, nu avem uh, un ceas în sală. Ați vorbit deja de 13 minute. Credeți că ați putea ajunge deja la concluzii? Îmi cer scuze, am să mă apropiu de concluzii cât se poate de repede. Cred că deja, practic, sunt concluziile ceea ce am început să prezint. Pot să vă spun reflectă cauzele fundamentale ale acestei probleme pe care încă o dată vă stau la dispoziție să le analizăm dacă există întrebări, țin de punerea în aplicare a unor dispoziții cheie ale Uniunii Europene. După cum vă spuneam, o parte dintre acestea datează și um, de la aplicarea celei de-a treia directive UE. O parte din Uh, abordările prevăzute de directive nu sunt armonizate între ele. Există așadar o, o lacună la nivel de aplicare național, dar și o dezarmonizare între diferitele prevederi ale directivelor. Iată de ce unitățile de informații financiare întâmpină dificultăți atât la nivel național cât și internațional. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Doresc să vă reamintesc că am primit prezentarea dumneavoastră și în scris, după care, bineînțeles, putem să o parcurgem oricând pentru întrebări. Mulțumesc celor de, celor de invitații. Înainte de la da cuvântul raportorilor, doresc să scot în evidență că, într-adevăr, există două direcții diferite în cele două prezentări. În ultima prezentare s-a vorbit despre încercarea de a armoniza și de a crea o platformă, de a învăța din acest efort și pentru a consolida cooperarea. În cazul uh, Germaniei, în cazul prezentării domnului Fiedler, vorbeam de modificarea structurii, modificarea personalului care generează noi întrebări. Însă acesta vor face obiectul întrebărilor colegilor. Înainte de toate dau cuvântul colegului Cofold. Am stabilit că fiecare are patru minute la dispoziție pentru întrebare și răspuns în total. Vă rog. Thank you so much, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, atât uh, lui Sebastian Fidler și lui Paulo Constanzo pentru aceste prezentări foarte interesante. Bineînțeles, domnule Fidler, ați uh, cerut sprijinul Parlamentului European Mm, ca să se implice mai mult uh, în ce privește uh, unitățile de, de informații financiare și registrele, vă puteți bucura de sprijinul nostru, vă pot spune uh, de pe acum acest lucru. Sigur, e clar că avem nevoie de armonizare în ce privește UEF-urile la nivel european, avem nevoie de un caz juridic, de un cadru juridic pentru schimbul de informații, dar dacă v-am ascultat uh, pe dumneavoastră, domnule Constanță, și în răspunsurile înscris, spuneți că principalele obstacole spectacole au de a face cu capacitatea insuficientă a părților uh, externe de a furniza informații, ori datorită uh, problemelor uh, interne, cât și datorită lipsei de surse relevante. Deci toate aceste lacum, lacune, ați putea să ne dați ceva exemple care sunt lacunele cu care v-ați confruntat și ați avea exemple când ați, a fost uh, obligați să renunțați la anchetă, tocmai datorită acestor informații insuficiente. M-ar interesa sau uh, datorită unei uh, cooperări deficiente cu statele membre. Și aveți și bă, exemple legate de scandalul Panama, de exemplu, care sunt uh, instrumentele, înainte spuneați uh, câteva cuvinte despre aceste instrumente, dar care ar fi instrumentele care v-ar ajuta să combateți uh, spălarea de bani? Mulțumim, domnule Cons Constanțo, ați primit întrebarea, după aceea Fidler pentru răspuns. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru această întrebare care, de fapt, lovește chiar în ținta problemei. Din punctul meu de vedere, ambele aspecte sunt valabile. Clar că există un Uh, grad insuficient de armonizare și de cooperare în anumite domenii și de aceea în viața de zi cu zi ne confruntăm cu situații uh, în care dacă e nevoie de informații din străinătate, s-ar putea să nu avem uh, neapărat accese la ele, pentru că omologii noștri, în multe cazuri, și se aplică și Italiei, deci avem o abordare uh, cumva fragmentată a legislației și nu avem capacitatea de a uh, accesa informații relevante. Vă pot da și un exemplu. Accesul la informații financiare, de exemplu, uh, identificarea conturilor bancare, directiva prevede crearea de registre naționale și știu că Parlamentul Național este pentru uh, a avea baze de date centralizate la lista datelor obligatorii. Cred că, într-adevăr, este un aspect foarte important, însă până nu le obținem, până când legislația nu se va limita decât la a menționa accesul la informații financiare sau la informații de aplicare a legii în mod general, putem vorbi de lacune și chiar de lipsă de capacitate pentru UIF-urile europene. Și apoi, a doua întrebare, dacă a trebuit să renunțăm la închete datorită lipsei de copelare cu uh, actori din străinătate, s-a întâmplat de acest lucru. Ce vă pot spune este că Bineînțeles că există situații de eșec total de cooperare, câteodată UEF-urile uh, nu pot uh, să spună nimic sau nu pot să-și dea consimțământul de folosirea informației uh, într-o anchetă Uh, transmitând sunt aceste informații autorităților interne? Uh, de fapt, uh, ce se întâmplă în European, în general, primim răspunsuri parțiale. Îmi amintesc că nu mi-amintesc în Europeană de răspunsuri total negative de a coopera. Am primit răspunsuri în care uh, ni s-a spus că trebuie să ne limităm la o parte din informații și apoi și folosirea informațiilor este limitată. Mulțumesc. Domnule Fidler, doriți să, să adăugați ceva? Am Bai. În legătură cu această cooperare, da, aș dori să am o formulare mai pregnantă în legătură cu ceea ce inițial doar sugeram. Transpunerea fiecarei directive europene eh, s-ar putea să eșueze dacă resursele statului respectiv sunt nesatisfăcătoare, așa cum de fapt se întâmplă în multe state membre. În clipa de față există câteva mii de uh, suspiciuni legate de uh, asemenea tipuri de fraudă care nu sunt prelucrate, nu pot începe anchetele. Deci, uh, până la urmă vom fi acuzați de faptul că poliția știa de anumite fapte și nu a declanșat anchetele. Până la urmă și cooperarea internațională depinde de resursele pe care statele membre le pun la dispoziție. Transpunerea în practică a oricărei directive și a instrumentarului necesar în implementare depinde de resursele care sunt puse la dispoziție și de calificarea celor care urmează să lucreze în urma transpunerii în practică. Mulțumesc, domnule Fiedler. Îi dau cuvântul acum co-raportorului eh, Peter Iecek. După aceea va avea cuvântul profesor Rosati. Like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc eh, celor doi eh, intervenienți pentru declarațiile deschise și întrucâtva îngrijorătoare. M-au alarmat la început. Mă gândeam că avem de-a face cu, cu o altă audiere privind uh, whistleblowers, denunțătorii de conștiință. Știu că uh, problemele diferă între statele membre, există structuri diferite, poate că nu au suficient uh, personal la aceste unități uh, de informații financiare, dar să auzim mereu că lipsesc resursele uh, umane și că personalul uh, calificat este insuficient, e totuși un lucru îngrijorător. Aș avea multe întrebări care ar fi adresate, de fapt, reprezentanților uh, statelor membre. Pentru că e clar că Parlamentul și cu uh, unitățile de informații financiare sunt pe aceeași lungime de urmă când, atunci când este vorba despre faimoasele uh, Uh, registre de informații și sper ca reprezentanții statelor membre să ne asculte astăzi, să urmărească dezbaterea și să înțeleagă mesajul nostru. Domnule Fidler, spuneați că nicio unitate de informații financiare nu, este, nu are suficient de mult personal calificat. Dar aș întreba, care sunt uh, unitățile care ar putea să fie considerate ca modele, ca pionieri sau țările în care există astfel de uh, unități de informații uh, financiare suficient de uh, bine dotate cu personal. Antworten. Mulțumesc, domnule Fidler, doriți să răspundeți? Da, trebuie să spun foarte deschis că nu pot să uh, răspund uh, complet la această întrebare, pentru că um, implică această întrebare că trebuie să avem o legătură cu statele membre în legătură cu uh, comunicarea unor cazuri de suspiciune. Dar știți că oriunde este o problemă legată de competențe, cum sunt prelucrate informațiile. Colegul din Italia a vorbit despre un uh, sistem care este construit foarte eterogen, uh, competențele sunt eterogene și trebuie să depășim acest impas dacă ne dorim colaborarea. Deci, într-adevăr, trebuie să existe o armonizare pentru o mai bună cooperare în acest domeniu și uh, trebuie să găsim uh, soluții și dumneavoastră trebuie să știți ce așteptări are Parlamentul din partea statelor membre ce resurse umane se pun la dispoziție, în ce număr, în funcție de sistemul care funcționează în țara respectivă de semnalare a cazurilor. Eu v-aș sugera să ne interesăm în statele membre câte cazuri neanchetate sunt cunoscute și um, um, totuși nu a început ancheta în toate statele membre. Eu cunosc situația din uh, Republica Federală Germania, din anumite landuri, dar uh, cred că merită să facem o asemenea uh, cercetare. Mulțumesc, domnule Fidler. Domnule Constanța, aveți cuvântul. Eu, um, I... Mulțumesc, sunt de acord cu domnul Fidler. Într-adevăr, întrebarea are mai multe răspunsuri în funcție de situație. Bineînțeles, uh, avem câteva date în urma uh, exercițiului de cartografiere cu privire la resursele umane, cât uh, personal au unitățile UIF-urile, de la 300 maximum la un minim de 13, dacă nu mă înșel. Sigur că media e la mijloc, dar ceea ce contează e că toate aceste diferențe depind foarte mult și de diferențele în felul în care funcționează unitatea respectivă și în ce au de făcut, uh, misiunea lor. Deci uh, unele uh, au activitate de monitorizare pe lângă activitatea principală de unitate de informare financiară. Pe lângă volumul tot mai mare de muncă, toate uh, UEF-urile, dacă nu mă înșel, se confruntă cu uh, un volum tot mai mare de date care trebuie să fie analizat, care se datorează nu exclusiv, dar în mare parte datorită activităților de finanțare a terorismului, care sunt foarte urgențe, urgente. Uh, sigur, uh, un alt exemplu este și scandalul Panama. Uh, există tot mai multe anchete la nivel național și există și cooperare internațională Uh, ce vă pot spune eu din experiența mea la nivel național, uh, care poate se aseamănă cu cea din alte țări, ne bazăm foarte mult pe instrumentele informatice. Sigur că nu ne putem baza doar pe uh, documente înscrise sau să examinăm doar uh, uh, așa pe hârtie de către persoane. Avem nevoie de instrumente inteligente, informatice și de mm, tehnologii inovatoare. Și aceasta datorită felul uh, în care, felului în care funcționează serviciul financiar, care s-a modernizat și el. Mulțumesc. Acum în numele grupurilor va vorbi uh, primul profesorul Darius Rosati din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și oaspeților noștri pentru uh, aceste intervenții foarte interesante. Uh, Prima întrebare este legată de cooperarea transfrontalieră între aceste unități. Aș dori să vă întreb uh, cât de frecvent uh, vă confruntați cu refuzuri sau răspunsuri inadecvate din partea altor unități și care sunt motivele dincolo de uh, problemele de personal sau de procedurale. Ar exista posibilitatea să găsim o soluție europeană, să avem un fel de regulament cadru, un fel de act legislativ care să armonizeze puțin activitățile acestor unități de informații financiare și să se bazeze pe uh, reguli comune? Aceasta ar fi prima întrebare. Cealaltă, este legată de aceste platforme de crowdfunding, de finanțare din surse diferite. Pentru că există acest tip de finanțare în multe scopuri nobile, dar uneori eh, s-a dovedit că eh, ele eh, pot finanța și obiective mai puțin elegante, cum ar fi terorismul. Deci, trebuie să obținem mai multe informații și să analizăm lucrurile eh, mai sistematic. Eh, aveți informații despre modul în care sunt folosiți acești bani din eh, finanțare în comun, cine sunt beneficiarii și care este până la urmă și procentajul unor uh, activități ilegale din asemenea colecte de bani. Mulțumesc domnului Rosati, multe întrebări. Cine dorește să întrebe? Domnule Fitler, puteți începe? Îmi pare rău, uh, nu am uh, putut să rețin decât două dintre întrebări. Nu cunosc rezultatul vreunei analize în Germania din acest punct de vedere și care este uh, rolul pe care l-au jucat diversele unități. Uh, și în cea de-a doua uh, întrebare, nu cunosc să se fie efectuat vreo analiză în acest sens. Dacă veți primi informații de acest gen, noi acceptăm cu plăcere și informații în scris. Vă rog, domnule Constanțo, mulțumesc. În legătură cu prima întrebare, câte uh, informații uh, au fost uh, până la urmă uh, refuzate? Nu, uh, nu am primit refuzuri. Am uh, primit întotdeauna răspunsuri din partea unităților uh, abordate dar uh, răspunsuri inadecvate, foarte multe, uh, nu doar uh, din afara Uniunii Europene, dar și din interiorul Uniunii Europene. Unele se bazează pe tipul de schimbul de informații. Dacă unitatea A adresează o întrebare unității B, cineva uh, a transferat fonduri dintr-o țară în alta și întrebarea este, spuneți-mi, care a fost până la urmă sursa respectivului venit. Da, câteodată, în anumite state membre, există interdicția legală de a accesa informații bancare. Se păstrează secretul bancar privind tranzacțiile financiare, uh, și ale transferurilor de bani de la o țară la alta. Deci, ă, din această cauză, cooperarea uneori nu poate fi eficientă între unitățile de servicii de informații financiare. Iar dacă am armoniza mai mult ă, Uh, competențele acestor unități, uh, asta ar putea fi de folos inclusiv în ce privește accesul la informații. În legătură cu platformele de uh, chetă publică, de colecte în ce privește spălarea banilor, sigur că pot să există riscuri. Noi uh, acordăm o atenție sporită acestui tip de colectare de bani. Pentru că pot să existe și elemente subiective. Comunitățile din diaspora de multe ori sunt în atenția noastră. Și asociem acest tip de acțiune uh, which really pay attention to. Thank you. cu activitățile de remitență. Mulțumesc foarte mult. Din partea grupului SID, domnul Paul Tank. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnilor Fidler și Constanțo. Contribuțiile au fost foarte interesante. Uh, poate că ne-au și tulburat puțin, pentru că înțeleg că există o lipsă de resurse și uh, chiar uh, cooperarea dintre aceste unități ar putea să fie îmbunătățită. Ce putem face? Da, să ne concentrăm și pe un alt aspect. Înțeleg că există um, multe informații mai degrabă defensive care sunt zgomotoase uh, și uh, mai puțin eficiente. Este o problemă serioasă. De asemenea, constatăm că statele uh, furnizează uh, rapoarte în număr diferit. Am fost surprins să constat că Cipru, uh, Malta, Luxemburg au informat despre puține cazuri, deși se pare că uh, numărul acestor tipuri de infracțiuni este mult mai mare. După aceea, relația dintre aceste unități și autoritățile fiscale este interesantă. Nu există încă acorduri clare de cooperare între aceste unități și uh, administrația fiscală. Mulțumesc foarte mult. În ce privește cooperarea între unitățile fiscale și unitățile de informații financiare, cine dorește să înceapă? Domnul Constanțo? În legătură cu prima întrebare, în legătură cu aceste relatări defensive, zgomotoase, da, există într-adevăr și bineînțeles că există și măsuri care au fost implementate pentru a rezolva această problemă. În țara mea, dar este valabil și în alte țări, dorim să furnizăm un feedback indicatori pentru a ă, putea să existe și o apărare ă, nu doar ex ante și ă, o strategie ex post în felul acesta dorim să conferim activităților mai mult conținut. Dați-mi voie să subliniez că finanțarea terorismului uh, uh, uh, și-a schimbat poate paradigma și avem și noi nevoie de o nouă abordare, de o colaborare cu serviciile specialitate într-o abordare ex ante pentru a uh, sesiza toate anomaliile existente. Deci, s-ar putea ca la un moment dat și raportările acestea defensive să poată să furnizeze informații prețioase pentru serviciile uh, specializate de inteligență. Sigur că uneori trebuie să cauți acul în carul cu fân. Dar, până la urmă, dispunem și de o tehnică informațională care să ne faciliteze această activitate. Un, ultimă observație, un element de strategie împotriva acestei raportări defensive este să completăm informațiile legate de suspiciunile existente, bazându-ne și pe informații legate de uh, alte tipuri de tranzacții. În legătură cu cooperarea, sigur că lucrurile pot să fie îmbunătățite în experiența mea, noi am primit informații de la autoritățile fiscale, dar sigur este nevoie de o mai bună colaborare în uh, dezvăluirea cazurilor de spălare de bani. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc la rândul meu. Domnule Fidle, doriți să completați? Mulțumesc foarte mult! subiectul suspiciunilor și informării legate de suspiciunile existente. Din perspectivă națională, există un interes în legătură și cu suspiciunile care nu sunt strict legate de sectorul financiar, pentru că um, a existat o structură de monitorizare care a fost um, ineficientă, pentru că, știți, suntem uh, organizație federală, la un moment dat competențele erau la nivelul landurilor, după aceea la nivel federal s-a încercat uh, crearea unei unități. Dar uh, cele 11 uh, landuri au au uh, dezvoltat sisteme proprii și până la urmă am constatat că foarte multe din suspiciunile uh, primite de unități veneau din sectoarele nefinanciare. Nu am putut avea o imagine de ansamblu, nu a existat uh, sensibilitatea necesară pentru a declanșa analize și Tocmai de aceea uh, avem uh, în clipa de față o atitudine atât de critică față de sistemul uh, din Germania, pentru că este nevoie de o unitate de monitorizare pe plan național. Colaborarea cu administrația fiscală. În modelele descentralizate existente încă aici există o colaborare între poliție și uh, organele vamale dar uh, um, sigur că uh, poate să existe și o colaborare cu um, anchetatorii în domeniul fiscal. Și cred că în vederea structurilor viitoare ale unităților de informații financiare trebuie să avem în vedere și acest tip de colaborare. Deocamdată avem o atitudine uh, critică. Mulțumesc, domnule Fidler. Cei care cunosc modul de funcționare a sistemului federal uh, știu cât de greu este ca cele 16 landuri uh, să poată să colaboreze. Și în Austria există asta și chiar și în Belgia. Dar îi dau cuvântul acum domnului profesor Bernd Luke. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, multe întrebări. Aș dori să știu care este punctul de vedere al celor doi experți în legătură cu influența politică posibilă asupra unităților de informații financiare. Aveți cunoștințe legate de colaborare între unități în care să fie existat și niște aranjamente instituționale în care să se spună că uh, posibilitatea de influențare instituțională este foarte mare sau, din potrivă, situații în care unitățile au putut să funcționeze complet independent pentru că există state membre ale Uniunii Europene care s-au dovedit a fi paradisuri pentru um, afaceri bazate pe spălarea de bani. Iar ă, ă, dacă ne puteți da exemple ă, legate de influențe ale statului asupra acestor unități, ar fi deosebit de interesant pentru noi să aflăm aceste informații. Mă interesează și organizarea internă în interiorul acestor unități. Eh, la dumneavoastră sau la alte unități există oare eh, vreo analiză a eficienței activității? Cum este evaluat eh, progresul activității desfășurate? Și Există și informații legate de numărul mare de cazuri neprelucrate sau uh, unele anchete care stagnează datorită colaborării cu alte unități din alte țări. Deci există asemenea statistici, analize, raportări la nivelul unității dumneavoastră sau a altor unități și dacă nu, ce vă împiedică să efectuați o asemenea analiză? Pentru că noi am putea până la urmă să exersăm o presiune politică. Noi, sigur, ca deputați europeni, avem uh, posibilități limitate, dar Cred că uh, multe din aceste cazuri, pentru că au un caracter transfrontalier și că anchetele se împotmolesc pentru că nu există suficientă cooperare între unități, ar putea să fie pentru noi uh, o ocazie de a exercita totuși oarecare presiune. Mi-am notat câteva elemente în legătură cu care dumneavoastră ați spus că ar trebui să fie uh, încununate de succes un registru central, competențe de anchetare, inclusiv uh, pentru uh, Vameș în Germania, accesul la datele bancare, și dreptul de a transmite informațiile obținute și altor unități. Mai există și alte aspecte pe care nu am reușit eu să le uh, decelez uh, pentru a îmbunătăți colaborarea între unități astfel încât prin legislația europeană să se îmbunătățească această activitate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule profesor Luche. Cine începe? Domnule Fiedler? Ia, și când dacă nu Da, mă ofer eu voluntar. Cu mare plăcere, domnule președinte. Am să cerc să fiu cât se poate de succint. Influență politică asupra uef urilor pot să răspund doar limitat. Referindu-mă la Germania, oricum, pot să vă spun că având în vedere situația actuală și competența forțelor de poliție, cu siguranță nu s-a produs uh, o influență politică. Dacă vreți, am putea vorbi de o influență politică prin faptul că un sistem care funcționează uh, a fost distrus, iar resursele umane au fost reduse la jumătate. Cred că este o influență deosebit de negativă asupra unui sistem care funcționează, un sistem care funcționa cu resursele statale, care a fost pus sub semnul întrebării și care a făcut obiectul unei influențe negative. În ceea ce privește alte state europene, sincer, nu pot să vă dau exemple. În ceea ce privește organizarea internă și entitățile de raportare, există în Germania. Principalele elemente sunt uh, prezentate în două rapoarte. Ambele au fost publicate de organizația noastră. Anual se organizează o conferință de presă anuală împreună cu entitatea financiară federală Acolo sunt prezentate toate informațiile. O parte din informații deja vi le-am prezentat. 90% din aceste informații vin din industria financiară. În plus există un raport suplimentar referitor la gestionarea patrimoniului. Aici uh, sunt competente diferite entități. Este totuși un domeniu unde de zeci de ani uh, există probleme și unde privim uh, sincer înspre Italia pentru bune practici, pentru că colegii italieni au bune instrumente la dispoziție pentru a putea uh, confisca un patrimoniu care se ridică la sume considerabile. Ultima întrebare, cred că se referea dacă sunt necesare elemente suplimentare. Printre priorități eu aș aminti uh, resursele umane și uh, acel registru central unic pe care l-am amintit, posibilitățile de anchetare nici măcar nu intră în discuție din punct de vedere politic. Mulțumesc. În declarația introductivă spuneați și de accesul, vorbeați de accesul la registrul imobiliar. Mi se pare un element important. Având în vedere că tot am auzit laude pentru autoritățile italiene, domnule Constanțo, vă dau cuvântul să continuați. Mulțumesc, sunt deosebit de recunoscător foarte succint uh, referitor la diferitele observații făcute în ceea ce privește independența față de influența politică. Dați-mi voi să scot înainte de toate în evidență că în situația mea ne aflăm în centrul băncii centrale, ne aflăm așadar practic de două ori izolați în fața puterii politice. Suntem independenți uh, atât ca entitate bancară, cât și în interiorul băncii, unitatea noastră este independentă de aceasta sunt uh, încrezător că această situație se aplică și în celelalte țări. Eu și eu puțin nu cunosc uh, situații de influență politică în Uniunea Europeană, cunosc însă situații de influență politică în alte țări din afara Uniunii Europene, unde unitățile de informații financiare au fost folosite pentru a alimenta conflicte politice, s-au folosit informațiile de care dispuneau UEF-urile pentru a urmări anumite obiective tactice. De multe ori S-au folosit și informații domnite din uh, străinătate. E o amenințare așadar pentru toată lumea când se produce într-o țară. Ce există în Uniunea Europeană? Influența administrativă mai degrabă decât politică. De multe ori, deși uef urile sunt create în interiorul unor structuri protejate de influența politicienilor, pot face obiectul unei uh, influențe din partea funcționarilor de rang înalt, prin resursele, prin bugetul alocat. Există așadar un anumit nivel de influență, lucru pe care l-am înregistrat și în exercițiul de cartografiere. În ceea ce privește evaluarea activității, cred că orice organizație are mijloace de a testa. Noi ne vom concentra pe experiența noastră. Am creat în acest fel un concept care ne permite să uh, fim răspunzători în fața exteriorului. Ne referim practic la structurile naționale, putem fi trași la răspundere de către opinia publică în general. Noi publicăm statistici anuale care încearcă să înfățișeze activitatea, volumul nostru de muncă, de asemenea, uh, Parlamentul ne poate trage la răspundere, pentru că, bineînțeles, sunt bani în joc, interese publice și suntem dornici să demonstrăm că protejăm acele interese. Am publicat un raport adresat Parlamentului, cât și eh, Ministerului de Finanțe și Ministerului Economiei. În al treilea rând, o problemă suplimentară cu care ne confruntăm în cadrul analizei referitoare la cooperarea internațională, am să scot în evidență două dintre ele și vă mulțumesc pentru o întrebare. În primul rând, UIF-urile există pentru că e nevoie ca cineva să facă o analiză. Și e o activitate diferită de anchetare. Este deosebit de important pentru că dacă UIF-urile ies, aduc o plus valoare, este deosebit de important să separăm analiza de anchetare pentru că în caz contrar nu putem dobândi o imagine de ansamblu și riscăm să compromitem independența UIF-urilor. În continuare, problema felului în care s-a folosit schimbul de informații. Uneori UEF-urile poți face schimb de informații. Noi primim răspunsuri la solicitările noastre, însă mult prea adesea aceste informații nu pot fi folosite pentru anchete ulterioare sau uh, în cadrul unor uh, procese juridice. Există restricții așadar referitor la consimțământul pentru uh, utilizarea ulterioară a informațiilor astfel dobândite în cadrul cooperării internaționale. Mulțumesc, ne-am încadrat în fix 11 minute, întrebări și răspunsuri, punct important, cred că dacă îmi permiteți să fac o observație, experiența din Italia cu legislația antimafia. Este o legislație cu mult înaintea legislației multor altor țări și cred că ar putea să servească drept un bun exemplu. Urmează acum pentru GUE Matt Carthy. Mulțumesc foarte mult uh, pentru cele două prezentări, studiile efectuate de către această comisie vizează uh, activitatea UIF uh, și punerea în aplicare a legii. Și în urma acestor studii ne-am dat seama că UIF-urile um, nu au întotdeauna acces la datele necesare pentru a combate infracțiunile. Uh, sperăm că aceste unități de informații financiare dobândesc, vor dobândi uh, o mai multă putere, dar considerați că ar putea obține un uh, grad suplimentar de autonomie sau credeți că modelul în sine funcționează? Știu că timpul ne presează, domnule președinte, și am o întrebare pentru, acești, pentru cei doi experți. Conform datelor de care dispunem, spălarea banilor e foarte diferită de finanțarea terorismului. E mult mai greu să detectezi finanțarea terorismului, având în vedere că s-ar pute- se pot folosi și uh, căi uh, legale care abia mai târziu uh, susțin activității infracționale. Aș dori să vă întreb uh, care este experiența în țările dumneavoastră în ce privește UEF-urile și entitățile obligate să, uh, care trebuie să facă față acestei uh, provocări. Mulțumesc! Mulțumesc. Întrebarea era adresată domnului Constanțo înainte, după care domnul Filler, dacă are ceva de adăugat, este binevenit. Mulțumesc foarte mult. The, uh... Uh, sigur că uh, felul în care e influențată independența UEF-urilor. În urma studiilor efectuate de către noi, modelul influențează foarte puternic uh, mm, deci independența unității, dar nu alegerea modelului în sine, nu neapărat faptul că uh, UIF-urile uh, de polițienești sunt mai uh, puțin autonome decât uh, cele uh, la nivel municipal, de exemplu. Dar se pare că aceste unități uh, polițienești sunt mai uh, câteodată au uh, birouri în uh, comisari comisariatele de poliție și deci au mai puțină independență față de alte situații în care unitățile de informații financiare sunt uh, unități în ministere, de exemplu, sau uh, într-o autoritate de supraveghere. Nu e faptul că sunt polițiști, uh, ci datorită faptului că sunt uh, prea legate de Uh, organizațiile uh, mamă și deci astfel sunt mai puțin independente. Aș mai menționa un lucru. Din păcate, uh, există și un risc ca poliția și OIF-ul să fuzioneze analiza și investigațiile sau anchetele. Să folosesc, de exemplu, publicarea uh, tranzacțiilor suspecte pentru a genera o sau a declanșa o anchetă. E totodată pe care am colectat-o în urma raportului nostru. În ce privește uh, indicatorii de risc, uh, diferența între spălarea banilor și finanțarea terorismului, într-adevăr, este foarte pertinentă, e o provocare. Uh, trebuie să uh, trimitem unităților uh, financiare uh, informații cât mai pertinente. E mai ușor acum și pentru că avem uh, Uh, mai multă experiență în domeniul spăl- spălării banilor. Combaterea terorismului este foarte greu de făcut. După cum spunea și dumneavoastră, sumele sunt cele mai mici, anomaliile aproape lipsesc. Deci tranzacțiile uh, teroriste nu mai figurează ca tranzacții, deci ele se pierd uh, cumva deci trec prin deci, câteodată, unele date financiare nu pot uh, să fie nici măcar trimise unităților financiare ca să primim uh, feedback. Deci nu putem decât să ne unăm uh, forțele la nivel internațional cu unitățile de informații financiare ca să obținem cât mai multe informații cu toții. Mulțumesc, domnule Fidler, aveți o completare? Mi-ați dat cuvântul, nu-i așa? Nu e neapărat nevoie să răspundeți. Puteți, dacă doriți. O completare foarte succintă și, uh, de altfel, un acord cu antevorbitorul meu. Putem ajunge la rezultate mai bune în recunoașterea finanțării terorismului doar dacă cooperăm uh, intensiv cu instituțiile financiare. Dacă recurgem la un amestec de ancheta, de criterii um, care urmăresc atât tranzacțiile cât și indivizii care trebuie actualizate în permanență. Atât. Mi se pare aspectul independenței deosebit de important pentru unitățile de informații financiare. Doresc să revin la Malta. Acolo s-a încheiat o anchetă Însă ancheta nu a fost comunicată procuraturii pentru că nu a existat, nu s-a îndeplinit acest criteriu al independenței. Dar e un alt subiect. Acum se dau cuvântul uh, lui Sven Ghigol pentru verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Știu din cel puțin trei știu de cel puțin trei rapoarte referitoare la UEF-uri care în cele din urmă nu au dus la nimic în Malta, nu știu dacă există mai multe. Întrebarea mea este pentru domnul Constanțo. În primul rând, am citit cu mare interes raportul dumneavoastră. Într-adevăr, e un exercițiu foarte util. Ar trebui să mă refer la două aspecte. În primul rând, ați putea să ne dați câte, cât mai multe detalii. Am văzut răspunsurile înscris la întrebările noastre, dar ați putea încerca uh, să mergeți și mai în amănunt, să ne spuneți câte încălcări sau uh, o transpunere Uh, insuficientă a directivei privind combaterea spălării batelor ați identificat? În ce state membre? Ați spus că această punere în aplicare nu este completă, dar nu ați spus uh, mm, care sunt UEF-urile și care sunt statele membre care nu au uh, aplicat directiva. Și apoi la pagina 37 uh, roman pledați pentru o unitate de informație financiare europeană. Ați putea să explicați comisiei noastre de, de ce considerați că e nevoie de o astfel de unitate? Mulțumesc, doamnă, domnul Constanțu, vă rog. Mulțumesc. Încălcarea directivei. Nu o să arăt cu degetul. Uh, am, avut, am făcut studiul pe baza Uh, răspunsurilor individuale, dar nu am încercat să identificăm vinovați în acest raport. Dar e clar că raportul recunoaște că s-ar putea să existe situații în care mm, practicile legate de unitățile de informații financiare nu respectă legislația uh, europeană adoptată în 2005. În ce privește exemplele, dacă o astfel de UEF nu are acces la informații financiare și aici mă refer la date simple, bancare. E minimum necesar. Pentru cei care fac uh, acest exercițiu de cartografiere, e o încălcare a directivei a treia, poate chiar a doua directivei. În orice caz, uh, se încarcă recomandările uh, GAFI. Însă, există și probleme așa cum spuneam înainte, legate cu consimțământul de utilizare. Acordul pentru utilizare. Directiva, a treia directivă, pro, uh, prevede o datorie pentru UIF-urile să-și dea acordul pentru folosirea informației uh, pentru anchete suplimentare. Uh, sigur că se vorbește și de anumite excepții. Câteodată, excepțiile sunt mai numeroase decât regulile. Deci e mult mai frecvent să se refuze accesul pentru cazul, decât uh, cazurile când, accent, uh, când uh, acordul se, uh, se dă. Deci poate că dacă citiți raportul aveți impresia că directiva cu numărul 3 nu este suficient de bine pusă în aplicare. S-ar putea să fie și alte exemple, de, dacă vreți pot să detaliez, știu însă că nu prea avem timp. Doream să mă refer la aspectele cele mai pertinente. Mulțumesc. Domnul Gigold, o întrebare suplimentară. Ați putea să ne dați această listă, chiar dacă nu puteți să dați numele țărilor respective? Ați putea să ne trimiteți exemple în scris mai târziu. Poate dacă nu vreți să ne dați numele țărilor, puteți să ne spuneți uh, care sunt situațiile în care avem probleme cu uiefurile? urile Răspunsul. Dacă figurează aceste date în raport, sigur că cu mare plăcere vă pun la dispoziție o listă uh, cu datele pe care le-am uh, colectat. În ce privește uh, o UEF uh, europeană, domnule președinte, dar sigur că în raport există un alineat retrospectiv Uh, sigur că eu cred că ar fi util să avem o astfel de unitate de informații financiară. Uh, sigur că ele sunt foarte diferite în funcție de state mem- statele membre. Nu știu dacă e soluția cea mai eficientă, atât de multă diversitate. Poate că ar trebui să solicităm un cadru mai urbanizat pentru a avea o coordonare cât mai eficientă la nivel european. Dar, în orice caz, coordonarea și înlesnirea cooperării ar fi un pas bun înainte. Mulțumim! Domnule Fidler, doriți să, să completați? Întrebarea îl vizea doar pe colegul dumneavoastră, dar dacă doriți, puteți lua cuvântul. Da. Doresc doar să vă comunic că a fost comunicată o solicitare de acces la baza de date către Europol. Europol trebuie să ia notă de această solicitare. Bineînțeles, în multe alte privințe, ne bazăm pe furnizarea de către statele membre a, a informațiilor solicitate. Mulțumesc! Am încheiat uh, cu reprezentanții grupurilor. Am o solicitare de intervenție spontană. Ana Gomes, vicepreședinta, vă rog. Uh, uh so you tell us that 90... Uh, Mulțumesc, ne spuneți că 90% uh, din aceste tranzacții neobișnuite sau suspecte provin din sectorul privat ceea ce înseamnă că entitățile publice nu se simt obligate să vă transmită date. Cum se poate întâmpla acest lucru? Știți că sunt uh, toate aceste programe de tip uh, Golden Visa care nu fac decât uh, să încurajeze spălarea banilor. Pentru asta au fost concepute. Aș dori să vă mai pun o întrebare. Când un UIF controlează transferurile offshore, că e vorba de dividende, de remitențe și așa mai departe, care este regula? Trebuie să transmită notificări autorităților fiscale, băncilor? E cineva Uh, care face uh, un control al uh, spălării banilor pentru tot ce se întâmplă în offshore-uri? A fost ultima întrebare, puteți să răspunde. Domnul Constanțo și după aceea următorul vorbitor, dacă doriți să completați. Da, în ce privește rata de raportare pentru instituțiile nefinanciare, E adevărat că toate aceste date provin din partea de la instituțiile financiare, dar eu vă pot spune din experiența uh, mea practică că cooperarea cu sectorul nefinanciar sporește, cel puțin în Italia, primim un număr tot mai mare de rapoarte din partea notarilor, de exemplu, dar și din partea contabililor și a altor profesii nefinanciare. Ce ne ajută e și rolul uh, rugat de entitățile de autoreglementare care acționează ca un filtru sau poate mai degrabă ca un mediator. Uh, sigur, se asigură că e respectată confidențialitatea și că uh, informațiile sunt uh, bine folosite și sunt, rămân confidențiale. În ce privește programul de care vorbeați, într-adevăr, nu pot vorbi decât din perspectiva unui, uh, uh, unei persoane care combate uh, spălarea banilor în Italia acest risc uh, vine din străinătate în principal. Uh, în orice caz, uh, în ce privește transferurile de fonduri înspre și dinspre offshore, bineînțeles că este o prioritate pentru noi. Prioritatea cu numărul 1 este domeniul principal de risc. Încercăm să monitorizăm aceste activități pe baza dezvăluirilor interne din orice sursă disponibilă. Ne bazăm și pe cooperare internațională și aici vă pot spune că, sigur că știți că există uh, Uh, regimuri offshore foarte diferite, există companii, uh, există societăți, uh, țări unde există secretul bancar, există foarte multe limitări și deci e nevoie de eforturi internaționale pentru a face față acestei situații. Nu se poate cu o singură unitate de informații financiare să combată un astfel de fenomen. Mulțumesc în ce privește autoreglementarea din partea mediatorilor, experților fiscali. Comisia astăzi a um, um, făcut o propunere um, pentru a informa în legătură cu cazurile suspectate. Dar îi dau cuvântul acum și domnului Fidler. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu vreau eh, să contrazic pe nimeni, dar eh, din experiența mea din Germania nu cred că trebuie să fim foarte optimiști. Sigur că organismele de autoreglementare, eh, uniunile, barourile avocaților, dar și inspectorii fiscali au asemenea autoritate și totuși numărul uh, de informații este foarte mic. Deci uh, eu cred că până la urmă trebuie să implementăm niște uh, reguli care să fie bine explicate și să se transforme într-un instrumentar eficient. Ehm, trebuie sensibilizați decidenții să înțeleagă de ce avem nevoie de suplimentare de fonduri, de eh, specialiști. Mulțumesc foarte mult, domnule Fidler. Nu trebuie să mă contraziceți, pentru că eu împărtășesc opinia dumneavoastră și chiar și propunerile făcute de comisie pe care le-am văzut în această după-amiază mi se par a fi insuficiente, dar în cadrul unei proceduri de codecizie sper să putem progresa. Mulțumesc celor doi experți uh, care au participat la prima dezbatere uh, am reținut unele idei foarte interesante pentru cooperarea noastră viitoare și uh, dumneavoastră să știți că, uh, domnule Fidler, ați acționat foarte bine, inclusiv prin sarcinile dumneavoastră sindicale pe care vi le-ați asumat. Mulțumesc și pentru contribuția din Italia ne-ați promis că ne veți transmite și în scris unele informații în completarea intervențiilor. Încheiem aici prima dezbatere, facem o pauză de 3 minute, iar partea a doua va fi condusă de eh, prim vicepreședinta Ana Gomes. Dar mulțumesc și interpreților. Um, let's start now the second session. Dați-mi voie să începem cea de-a doua parte. avem discuție despre cazul uh, rusesc la undromat. Și dați-mi voie să prezint și pe cei care vor vorbi în uh, analiza acestui caz, domnul Paul Cristian Radu de la grupul de reporteri de investigație de crimă organizată și corupție și domnul Visturs Burcanț de la Unitatea de Informații Financiare din uh, Letonia. Avem din nou o videoconferință, îi spunem uh, domnului Burkans uh, bun venit la această dezbatere. Dar dați-mi voie să îi dau cuvântul întâi domnului Radu. Fiecare vorbitor va avea 10 minute la dispoziție pentru o prezentare introductivă și după prezentare ă, vom adresa întrebări în sesiuni de câte 5 minute. Deci întrebarea ar trebui să fie de un minut și să rămână și timp pentru răspunsuri. Domnule Radu, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru invitația adresată. Eu uh, reprezint aici un uh, proiect al unui grup al jurnaliștilor de investigație privind combaterea crimei organizate. Ce facem noi? Uh, luăm urma banilor. Din 2010 am tot analizat asemenea cazuri, spălare de bani, Uh, cartelor uh, ale uh, traficanților de droguri din Mexic sunt același tip de practică. Ca atare, noi ne-am propus să investigăm infrastructura care face posibile aceste practici de spălare de bani. Într-o bancă din Letonia am constatat într-un cont bancar că era vorba de 680 de milioane de dolari cu care se practicau tranzacții, iar uh, banii aparțineau uh, unor grupuri de crimă organizată din Vietnam, din Rusia. Deci a fost foarte, foarte interesant pentru că noi am constatat că există asemenea platforme create special care permit spălare de bani la eh, scară largă. În aceste cazuri eh, se creează platformă care cuprinde bănci, există clienți pentru companii offshore eh, cu conturile din bancă controlate și după aceea există inclusiv manuale de fraudare se spune, nu trimiteți un milion, trimiteți 999.000 de mii de bani. Să nu uh, spuneți că transformați, uh, transportați mărfuri uh, în anumite porturi. Instrucțiuni foarte clare în legătură cu modul în care uh, Um, ar putea fi uh, dezvăluite acțiunile de spălare de bani, deci uh, modalități de protejare a acestor uh, fapte. În anul 2010 ne-am implicat și în alte proiecte cu o organizație de jurnaliști de investigație, care de altfel au dezvăluit scandalul Panama Papers, dar și alte scandaluri, uh, celebrul Swiss Leaks, noi am constatat că sistemul de justiție din Moldova și sistemul bancar din Moldova este folosit în scară largă. E vorba de 20,8 miliarde de uh, dolari americani care proveneau din bănci din uh, Rusia și uh, existau conexiuni la nivel înalt. Uh, unul era un verișor al lui Vladimir Putin și din Moldova banii au fost uh, transferați spre Letonia și după aceea spre alte state din Uniunea Europeană. Acest laundromat rusesc cuprindea peste 5.000 de companii, 732 de bănci din 96 de țări. Deci este uh, o dimensiune uriașă de spălare de bani și, de fapt, totul își avea origine dintr-o singură bancă din Republica Moldova. Poți avea două abordări diferite și au fost peste 60.000 de tranzacții care eh, sunt greu de urmărit. Deci nu știu dacă vreo unitate de informații financiare ar putea să analizeze 60.000 de de cazuri de tranzacții necurate dar până la urmă, fiind vorba de un singur punct de plecare, poți să începi ancheta de acolo. Din păcate, um, chiar când cunoști clientela, nu știi cine sunt proprietarii băncilor care permit spălarea de bani. Iar acest lucru, până la urmă, poate să fie analizat și anchetat. Cine este proprietarul acestei bănci din Moldova care transferă asemenea sume la nivelul de eh, multe miliarde de dolari americani? Și veți vedea că Există companii din Marea Britanie printre proprietari, dar fără să existe uh, și uh, deținători beneficiari oficiali. Eh, există, de fapt, eh, tot felul de eh, agenți de tip proxy interpuși, agenți care se află în formare, în pregătire. Dar aceste lucruri pot fi până la urmă depistate dacă pornește la uh, căutarea proprietarilor băncilor. Iar când e vorba de cele 20 de miliarde de dolari prin, la undromatul acesta uh, rus, uh, putem face asta. Dar există în Republica Moldova și multe alte cazuri. Există până la urmă instanțe uh, uh, care au fost afectate de acest tip de spălare de bani trebuie nu să uh, urmărești tranzacțiile, ci poți să pornești de la bancă. Și acest lucru este valabil și pentru marile bănci din Uniunea Europeană. Pentru că majoritatea banilor din laundromatul rus uh, au fost virați printr-o bancă, uh, Trasta uh, Banca, închisă anul trecut, dar au existat și alte bănci. Până și Deutsche Bank a spălat sume mari de bani și când uh, am luat legătura cu cei de la Deutsche Bank, uh, au spus că da, acest lucru s-a putut uh, pentru că a fost legal până în anul 2014, pentru că nu am avut suficienți ofițeri de investigație a acestor cazuri. Iar acum am angajat o mie de persoane, am suplimentat deci numărul uh, celor care uh, urmăresc aceste tranzacții. Mie mi se pare însă că în continuare este insuficient. Știți că noi am analizat cazuri care semănau foarte mult. Era același model, aceeași structură care se aplica în diversele tipuri de spălare de bani. Deci, până la urmă, urmărind aceste tipuri de structură, putem să ajungem și la uh, făptuitori. Sigur că și tehnologia este esențială, pentru că trebuie să existe auditări cu toate băncile ehm, mari. Și acest lucru se poate face dacă ehm, te gândești la Deutsche Bank, la Raiffeisen, la Danske. Este vorba de câteva mii. Acest lucru este fezabil nu este nevoie de zeci de mii de persoane și de resurse uriașe pentru a face acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul acum domnului Burcanț. Mulțumesc foarte mult! Poate pot începe cu o declarație introductivă? Da, vă rog. Mulțumesc. Eu mă ocup de o unitate de informații financiare din Letonia, Serviciul de Control, care a fost înființat în 1998, este o instituție cu caracter administrativ, își exercită funcțiile sub supravegherea biroului procurorilor, dar nu suntem însă, uh, nu ținem de biroul procurorului. Din 2005 facem obiectul supravegherii Departamentului de Dezvoltare al sectorului financiar. Avem trei priorități. În primul rând, identificarea și comunicarea schemelor de amploare de spălare de bani. Aici uh, intră 20 sau mai mult de participanți la o serie de tranzacții. În al doilea rând, o a doua prioritate o reprezintă înghețarea fondurilor derivate din aceste activități ilicite și, în al treilea rând, materiale de caz pregătite pentru a încuraja anchetarea înaintea proceselor. Aș dori să vă atrag atenția asupra următoarelor statistici. În ultimii trei ani și jumătate, Serviciul de Control a emis aproape o mie de Uh, mandate de confiscare și înghețare a fondurilor derivate din activitatea ilicită. Suma totală se ridică la 160 de milioane de euro din diferite conturi. Derivă, bineînțeles, din activitățile criminale. Am reușit să atingem acest rezultat și cu ajutorul informațiilor furnizate de colegii de la unitățile de informații financiare din străinătate de asemenea. Statisticile arată că în 2016 timpul mediu de primire a informațiilor de la entitățile financiare străine erau 34 de zile calendaristice, iar uh, timpul mediu de răspundere al unității noastre a fost de doar 12 zile calendaristice. Ce se întâmplă cu fondurile în continuare, bineînțeles, există și limite. Înțelegem că unitățile internaționale se confruntă cu limite, noi reacționăm mai repede de, decât colegii noștri. Ce se întâmplă așadar cu fondurile confiscate? În 2016 s-au luat 70 decizii în 57 de cazuri penale, iar fondurile confiscate au fost în total de 59,5 milioane de euro, cât și autovehicule. 46 de milioane de euro din suma amintită a fost confiscată în numele bugetului uh, leton național. Combaterea spălării banilor uh, nu se oprește aici. La ora actuală, următoarele subiecte se află pe um, ordinea noastră de zi, cea de-a patra directivă și um, cerințele acestea care trebuie îndeplinite, cât și ajustarea sistemului de raportare al unităților de informații financiare pentru a face ca sistemul de combatere a spălării de bani să devină mai eficient. Iată pe scurt declarația mea introductivă privind, la, privind activitatea noastră. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul celor doi uh, coraportori. În primul rând, Iepe. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc foarte mult uh, și invitațiilor noștri pentru prezentările lor. Bineînțeles, o parte dintre noi cunosc cazul uh, laundromatului spălătoriei rusești. Este totuși impresionant cât de mulți actori pot fi implicați și în statele membre ale Uniunii Europene. Pentru domnul Radu aș dori să știu cum uh, priviți proasta gestiune a administrațiilor? Și ce pot face statele membre ale Uniunii Europene? Iar uh, pentru domnul Burcanz, spuneați că multe state membre și bănci europene, cât chiar Danemarca de pildă, um, au spălat un milion de euro, de pildă, prin uh, Gdanse Bank din uh, Danemarca. Aș dori să știu dacă ați putea să ne spuneți cum se poate ca în Letonia băncile voastre să fie folosite în acest sens? De ce nu a fost identificată această problemă mai devreme, mai din timp? Prima întrebare. În al doilea rând, vorbeați de procuror. Știu că nu este răspunderea dumneavoastră de a urmări în instanță aceste cauze, dar vă puteți asigura că respectivele infracțiuni sunt aduse în instanță și cum cooperați cu celelalte UEF-uri din statele membre. Mulțumesc! Am să iau prima întrebare. Vă mulțumesc, domnule Cofot. Cred că Cazul rusesc reprezintă însă și expresia lipsei de cooperare între agențiile de uh, aplicare a legii și uef uri Am uh, demascat uh, cazul spălătoriei rusești uh, în 2015, iar anul trecut autoritățile de aplicare a legii au luat legătura cu noi și ne-au spus că nu puteau continua cu anchetarea cazului pentru că Rusia, de pildă, nu furniza informații. Nu exista cooperare transfrontalieră. Rusia a solicitat multă informație referitoare la acest caz, însă nu au dat înapoi uh, niciun tip de informație. Ne-au uh, dat datele, conturile bancare, tranzacțiile și în acest fel cooperând cu ziare precum uh, Guardian și Deutsche Zeitung și alte ziare am reușit să uh, um, atragem atenția asupra sursei fondurilor și destinației acestora. Din punctul de vedere al aplicării legii și autorităților, se pune accentul pe monitorizarea tranzacțiilor. Sunt tranzacții foarte greu de urmărit, pentru că vorbim de oameni cu experiență, oameni deosebit de creativi, care sunt mult mai pregătiți decât uh, procurorii dintr-un birou, dintr-o anumită țară, pentru că au experiență transfrontalieră. Uh, de multe ori, de asemenea, au mult mai mulți bani la dispoziție, au consilieri, au sfătuitori, au un sprijin solid care le permite să își conceapă aceste scheme fraudulente. Urmărirea tranzacțiilor nu va face decât să încurce și mai mult situația. Cred că cel mai simplu e să urmărim băncile implicate, pentru că dacă împiedici accesul la sistemul financiar, la aceste bănci care s-a dovedit că au uh, uh, fost implicate în scheme de spălare de bani pe scară amplă, iată cum putem într-adevăr face rău criminalilor. Domnule Burcan, doriți să adăugați ceva? Da, bineînțeles. Am înțeles că există trei întrebări și am să le abordez una câte una. În primul rând, uh, cum s-a produs totul? Cum s-a putut întâmpla? Aș trebui să vă atrag atenția asupra faptului că cazul uh, spălătoriei rusești s-a petrecut între anul 2011-2014. Nu pot să vă dau informații referitoare la ziariști, însă deja pe 17 mai 2012 am primit prima sesizare referitoare la o tranzacție suspicioasă din partea băncii. Eu nu pot nu mi-e permis să anchetez această bancă, am permis însă sesizarea, o bună sesizare, iar după câteva zile am elaborat un raport spontan adresat colegilor din Moldova, așa nume că a, se desfășoară activități suspicioase, vă rugăm interveniți. Însă am văzut că nu era nicio reacție din partea lor Iată de ce am decis să trimitem o a doua sesizare. Aveam informații referitoare la bancă, vedeam ce tranzacții se produceau, credeam că există un temei juridic, pentru că deja judecătorii din Moldova au emis o anumite, o anumite decizii care trebuiau executate. Moldova a deschis o serie de anchete penale și au început uh, investigațiile preliminare. Noi suntem deosebit de mândri, deoarece considerăm că suntem primii care au sesizat că se întâmpla ceva necurat. Referitor la urmărirea în justiție. Aș dori să vă spun că la ora actuală sunt pe rol o serie de cauze care nu țin însă de răspunderea unităților de informații financiare. Nu avem nimic de a face cu eficacitatea anchetelor, rata de condamnare și așa mai departe. Sunt cazuri însă pe rol și anchetatorii lucrează din răsputeri. Aș dori de asemenea să scot în evidență faptul că băncile sunt supravegheate nu de Banca Centrală, ci de Comisia pentru Piețele Financiare și de Capital. Această comisie și-a desfășurat de asemenea propria, și-a realizat propria anchetă, atât referitoare la cazul amintit, cât și luând în calcul alte încălcări identificate în uh, cursul unor inspecții, mai ales lacune în sistemul intern de control. care a fost comportamentul greșit, de pildă spălarea de bani, deficiență în sistemul intern de control. Sancțiunile pe piața de capital, de pildă, printre acestea s-a numărat revocarea licenței de operare. Această comisie nu mai lucrează din luna martie anului trecut. Ultima întrebare referitoare la cooperarea cu alte UIF-uri. Am uh, amintit deja, eu am fost destul de critic cu colegii noștri, am primit solicitări de a îngheța fondurile, avem experiență amplă în această privință. Cred că deja în 2012-2013 puteam congela anumite fonduri. Însă în ceea ce privește cooperarea de ansamblu cu IEF-urile, noi facem parte din organizația internațională, grupul Egmont, din 1995. Folosim și platforma lor pentru IEF-uri în același timp, menționez că principalul nostru partener de cooperare este UEF-ul din Moldova. Primim un număr considerabil de solicitări răspundem în cadrul acestor 12 zile calendaristice mult mai repede decât uh, colegii noștri. Iată răspunsul meu succint la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul acum domnului Peter Iașa, care este și el uh, coraportor. Mulțumesc! Mulțumesc uh, celor doi vorbitori pentru eforturile depuse. Munca este imensă Așa cum spunea, eh, spuneați că încercați să urmăriți banii. Aș avea o întrebare. Conform eh, organiza, eh, organizației OCCRP, deci China, Hong Kong și câteva țări asiatice beneficiază de bani și nu SUA, și apoi aceeași întrebare asemănătare pentru domnul Burcanci. Letonia nu a fost o țară uh, beneficiară a acestei, uh, acestui caz la un romat. De ce uh, ați descoperit mai târziu sau ce s-a întâmplat? Într-adevăr, dacă ne uităm la fluxurile financiare, SUA au primit mai puțin bani decât alte țări și aceasta pentru că SUA detectează mai bine uh, spălarea banilor, câteodată chiar și uh, confiscă fonduri. Când am început în 2010, uh, Uh, am descoperit cazul Magnitsky, care e bine cunoscut în SUA și în uh, Uniunea Europeană și uh, Procuratura de la New York luna trecută a înțeles că acest grup spăla bani și au confiscat 5,9 milioane de dolari. Deci iată care este diferența. Deci americanii chiar urmăresc banii și recuperează. Nu vreau să arăt cu degetul Letonia, pentru că nu e vorba doar de băncile letone. Toate țările uh, baltice asigură același număr de servicii în ce privește secretul bancar și uh, combaterea și, și spalarea banilor. Există foarte multe scandaluri de tip dromat. Știu că vorbim acum doar despre Rusia, dar există astfel de scheme în uh, Ucraina. Ce ați să numesc în Ucraina? Poate e vorba de, doar de 1-2 milioane de dolari. Uh, în orice caz, schema este mult, mult mai mare decât cea pe care am prezentat-o eu, care reprezintă 20 de miliarde. Se vorbește cam de 80 de miliarde. Când spun că se vorbește, mă refer la surse uh, de aplicare a legii din uh, Moldova, de exemplu. Și cred că problema este mult mai gravă. Și încă o dată, deci dacă ne-am uh, uitat la patronatul băncilor, ne-am dat seama cine e în spatele acestor scheme. Dacă vă uitați la datele din sistemul bancar, uh, elvețian sau leton, vă dați seama că există o prevedere conform căreia cetățenii nu trebuie să aibă cetățenie americană. Și revin la întrebarea dumneavoastră, de ce SUA nu uh, beneficiază de fonduri mari? Unele fonduri ajung în SUA, dar în unele cazuri băncile americane au refuzat tranzacțiile. Domnul Burcanț, doriți uh, să interveniți? Da. Am vizitat uh, orașul Chișinău, în Moldova, și uh, colegul uh, a fost și la Riga și am discutat acest subiect. Uh, de ce uh, ajung banii în Letonia sau în alte țări? De ce infractorii uh, preferă Letonia, de exemplu? Concluzia a fost că nu e un motiv concret principal. Sigur că putem spune că Uh, Letonia ar putea fi văzută ca o punte între țările din Est sau din Vest, sau pentru că infractorii înțeleg foarte bine uh, limba rusă sau că avem istoria comună și așa mai departe, dar acestea sunt doar prezumțiile noastre. În primul rând, e, noi am făcut uh, studii științifice. De ce infractorii preferă o țară și nu alta? Sigur că pot fi multe explicații, dar doream să spun doar că pentru a combate uh, această spălare de bani, e nevoie de un cadru juridic excelent pentru a îngheța activele pe o perioadă lungă de timp și pentru a avea cooperare eficientă cu colegii. Dacă se lansează un mandat pentru uh, înghețarea activelor, Uh, termenul e valabil doar pe 1, 2, 3 ani. E foarte greu. Termenii uh, diferă de la o țară la alta. Deci dacă uh, dispunem informații în legătură cu niște active dobândite în mod fraudulos, atunci ar trebui să înghețăm aceste active, dar din păcate, din cauza lipsei de coordonare, nu avem sorți de izbândă. Domnul Dombrovskis este Uh, comisarul care se ocupă de acest dosar. Deci poate că am putea să vedem de ce uh, infractorii preferă țări precum uh, Letonia. Să avem un studiu, dar așa cum spunea domnul Radu, sigur că nu putem vorbi doar de Letonia, mai există multe alte exemple. Domnul Rozati din partea PP. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mă refer la cazurile pe care le-a prezentat domnul Radu în Letonia și în alte țări? Îmi amintesc de un alt scandal recent a unei bănci din Slovenia în care au fost transferați un miliard de dolari americani de către o persoană de origine iraniană pe care uh, era un mandat de urmărire internațională în Europeană iar banca aceasta a trimis uh, uh, deci viramente în 400 de conturi bancare din lume. E o, un caz care probabil că va face obiectul uh, anchetei comisiei noastre, dar aș dori să știu dacă cunoașteți uh, schema sau măcar uh, acest tip de Uh, tranzacție financiară. Spuneați că ar fi bine să ne ocupăm în principal de bănci. Avem directivele 234 privind combaterea spălării banilor. Uh, băncile sunt obligate să raporteze toate tranzacțiile suspicioase. Spuneați că a fost un uh, caz în care erau implicate 50.000 de tranzacții suspicioase care nu au fost raportate dacă e o povară pentru UEF-uri, dacă nu pot să facă munca de anchetă, aș dori să știu dacă băncile au raportat și au îndeplinit uh, obligația de raportare. Și ajung la următoarea mea întrebare. Care e problema? Problema o reprezintă legislația existență, existentă, care este plină de lacune și de uh, viduri juridice, sau UEF-urile chiar nu pot să identifice sau să uh, urmărească aceste uh, tranzacții suspecte. Sau e o problemă de punere în aplicare uh, de către statele membre. Sigur că putem spune că unele state membre sunt mai active sau mai eficiente în uh, combaterea spărării banilor, un, altele nu sunt uh, la fel de uh, eficiente. Și deci întrebarea mea este, mm, în urma experienței dumneavoastră, Uh, care sunt cauzele? Ar trebui să îmbunătățim legislația europeană, să încercăm să acoperim aceste viduri sau să insistăm ca statele membre să uh, pună mai bine în aplicare aceste, aceste directive? Apropo, e o întrebare și pentru dom domnul Burcans, bineînțeles. Domnul Radu. Sau întâi domnul Burhans? Din punctul meu de vedere, unitățile de informații financiare acoperă doar uh, o suprafață bine delimitată. Nu știu ce se întâmplă în afara Uniunii Europene, dar eu cred că unele UEF-uri sunt destul de lente. Dacă în anumite cazuri am primi informații mai repede, am putea acționa. Ceea ce înseamnă că uh, unele unități de informare financiare or, sunt uh, uh, prea împovărate de această muncă de raportare. Dacă ai prea multe rapoarte pe care trebuie să le tratați în raport, în Letonia avem anual cam 50 60.000 de rapoarte pe care trebuie să le analizăm. Avem cam 1000 de rapoarte pe angajat, poate chiar mai mult. avem cam 300 de zile de lucru pe an, ceea ce înseamnă că un angajat trebuie să analizeze zilnic minim 3 rapoarte. Deci timpul pentru analiză este foarte redus. Trebuie să schimbăm sistemul. De exemplu, în acest an ne-am finalizat uh, uh analiza. Am pregătit cu Ministerul de Finanțe un nou proiect respectiv ca nu doar tranzacțiile suspicioase să fie uh, raportate, ci și în legătură cu abordarea, cu strategia urmată. Deci eu cred că trebuie să ne schimbăm uh, analiza, nu numai în ce privește activitatea UEF, ci și activitatea bancară și altor entități. Uh, avem uh, tendința să acordăm atenție doar schemelor flagrante în Letonia. Domnul Radu, mulțumesc pentru această întrebare. E o adevărată provocare. Nu cunosc uh, această schemă din, uh, de banilor din Slovenia, dar, așa cum spuneam înainte, există foarte multe scheme de tip uh, la undromat. Și ce trebuie să înțelegeți? Că e, vor, e, e vorba de structuri care au fost create Uh, la fel ca și Tor. Tor este un instrument care poate să fie folosit pe internet pentru a, include, pentru a ascunde browserul. Deci, uh, pentru a face legătura între calculator și un site, se trece prin uh, pe căi ascunse și de deci nu e foarte vizibil ce fac când fac browsing. E la fel ca și mm, cu laundromatul rusesc. Probabil că laundromatul din Slovenia este asemănător. Pentru că ce se întâmplă cu aceste laundromaturi este că politicienii corupți și grupuri criminale pun împreună banii care urmează să fie distribuiți după aceea. Deci așa e o fuziune. E foarte greu de urmărit o astfel de schemă. Am analizat tranzacțiile din Rusia, din Moldova, din Letonia, ă, peste tot ă, de la Odromat, a fost foarte greu să vedem care este infracțiunea principală. Pentru că banii din ă, criminalitatea organizată, din Vietnam uh, se combină cu banii din Mexic, de exemplu, a cartelului de droguri. Bineînțeles că mm, nu au fost 60.000 de uh, rapoarte uh, privind tranzacții suspicioase. Mi-a, e, e, în orice caz, un volum mult prea mare pentru orice UEF. Deci, uh, uh, la dromatul rusesc este doar o schemă. Sunt milioane de alte uh, tranzacții care ar trebui să fie considerate suspicioase. Cum am putea să soluționăm problema? Așa cum spuneam, dacă se fac eforturi la nivel uh, de stat-națiune, nu e suficient. Cred că trebuie să fie îmbunătățite legile la nivel european. Pentru că asta este mentalitatea uh, infractorilor. Ei nu cunosc frontiere. Pentru ei, Uniunea Europeană e locul de joacă uh, statele uh, sunt uh, actori minori. Deci e nevoie de o rețea pentru a combate rețeaua, nu se poate altfel. Deci, de, pentru a descuraja astfel de scheme de spălare a banilor, care afectează țări, dacă ne uităm la Moldova, la situația politică, situația economică din Moldova, uh, ne dăm seama că e un impact. A fost o hemoragie financiară din Moldova timp de ani. Nu mă refer doar la, la undromatul rusesc, ci de miliardul furat de la băncile moldovenești. Și în același timp Uniunea Europeană dă fonduri uh, ridicol de reduse Moldovei. Deci e nevoie de o abordare uh, generală. Deci trebuie să cumva să gândești ca și infractorii care, într-adevăr, au o viziune uh, generală, cel puțin europeană. schön für Doamna Regner, mulțumesc pentru aceste prezentări, domnule Radu și domnule Burcans, și mă leg de afirmația dumneavoastră că e nevoie de o ă, rețea pentru a combate o rețea. În ce privește politicile vamal și, ă, iertați-mă, și ă, cutile poștale în care acționează firmele, Uh, trebuie să ne întrebăm cum ne uh, plasăm față de uh, combaterea acestui fenomen. Și la ce tip de modificări vă referiți? Fac o legătură și cu întrebarea domnului Rosati. Ar fi necesare în acest domeniu pentru a putea fi eficienți, pentru că a existat și o bancă din Berna care în politicile sale față de clientelă și-a extins oferta și pentru filiale din uh, afara Elveției. Uh, iar în legătură cu rețelele, Spuneați că este nevoie de o rețea și e nevoie de un uh, procuror european uh, care să devină o realitate, chiar dacă într-un uh, cadru limitat. În clipa de față, ideea și mandatul procurorului uh, european sunt în lucru. Nu am definit exact competențele, dar din punctul dumneavoastră de vedere, care ar trebui să fie posibilitățile de acțiune pentru procurorul european pentru a putea uh, progresa? Acestea sunt întrebări pe care le adresez ambilor uh, experți. Domnule Burcanți. Mulțumesc. Uh, da, e o bună întrebare. Da, uh, unitățile de informații financiare uh, nu pot să rezolve până la urmă competențele naționale ale băncilor. Nu suntem supervizori ai băncilor, dar în calitate de avocat, de expert în drept, Trebuie să uh, vedem cum putem uh, să uh, conlucrăm împotriva spălării banilor între specialiști. Atunci însă când există transferul bancare dintr-o țară în altă țară, e foarte complicat să conlucrezi. Noi nu putem să ne organizăm astfel încât uh, unitatea financiară care primește informațiile de la o anume bancă să poată să intre în acțiune uh, și să trimită eventual banii înapoi uh, spre uh, țara uh, care uh, a făcut inițial transferul de bancar pentru ca investigația să se deruleze acolo. Unitățile eh, serviciilor de informații financiare eh, pot la un moment dat să eh, blocheze niște conturi. Dar eu cred că și acest lucru trebuie să se petreacă mult mai rapid deci eh, trebuie eh, să existe eh, o rapiditate în acțiune. Sugestiile sunt grozave, dar în clipa de față nu avem posibilitatea să acționăm în acest sens. Domnul Radu. Da. Dacă ne uităm din nou la structura uh, în baza căruia a funcționat această mașină de spălare de bani din Rusia, băncile din Moldova. Ce s-a întâmplat? Legislația din Moldova a cerut, dacă ești deținătorul a mai mult de 5% din activele unei bănci, trebuie să poți beneficia și de profit. Ce fac infractorii, uh, ei uh, se îngrijesc să nu existe un prag care să depășească 4,9%. Iar dacă pragul e de 1%, atunci infractorii vor uh, recurge la 0,9% transferuri bancare. Deci, și lucrurile merg mână în mână cu registrele deținătorilor de conturi. Infractorii sunt foarte creativi. Să știți că uh, există și uh, proprietari uh, activelor bancare pe lângă acei intermediari. Este destul de simplu să vezi dacă același nume care te, de care te lovești la o bancă este acționar și în multe alte sute de instituții financiare. De aceea spuneam că până la urmă acționariatul este important. După aceea să vedem și uh, care sunt nodurile din această rețea. Pentru că există multe companii care sunt, uh, au funcția de pivot în interiorul respectivului sistem. Dacă vorbim doar de 12 companii, ele sunt fie uh, din Marea Britanie, din Cipru sau din Delaware dacă o companie se numește Westburn Enterprises Limited și uh, are 3 miliarde de dolari în interiorul acestui laundromat și această uh, companie a fost uh, proprietatea unui uh, agent uh, formator, iar uh, acesta uh, a finanțat uh, inclusiv uh, acționarii propriu-ziși ai băncii, vezi care sunt până la urmă tranzacțiile, cine înregistrează profitul și dacă analizăm structura care a fost creată, nu există mai mult de cinci eh, asemenea agenți care au elaborat sistemul, vorbind de cei din Marea Britanie, din eh, Panama, stabiliți în Delaware și în Cipru. Sunt câțiva care ă, pot fi investigați, mai bine ă, să încercăm să ajungem la ă, rădăcina problemei. Mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Robert Zile de la ECR. Mulțumesc. Am un sentiment ciudat pentru că provin din Letonia și uh, poate că nu avem neapărat motive de mândrie, dar uh, pe de altă parte mă bucur că discutăm astăzi despre acest uh, subiect uh, și mă bucur și că domnul Burcanț este prezent la această dezbatere. Domnul Burcanț a vorbit deja despre aceste unități de informații financiare care au fost uh, create în anul 2008, când eram uh, ministru finanțelor în țara mea. Și uh, până la urmă am decis ca toate instituțiile care trebuie să participe la acest tip de investigații să fie reprezentate, inclusiv sectorul bancar și piața de capital ne-am dorit să fie reprezentate și am făcut o cercetare asupra uh, sistemului britanic în sectorul de super, supervizare în um, momentul înființării. Dar sistemul pe care l-a descris de domnul Burgans este că ei fac o parte din treabă. Nu uh, au uh, cei de la aceste unități posibilitatea să uh, trimită banii înapoi la sursă. Pot cel mult să înghețe conturile și uh, Letonia este o țară mică. Uh, numărul celor care lucrează în aceste unități este foarte mic, dar nu face față numărului de infracțiuni de spălare de bani. Noi nu cunoaștem doar limba rusă în Letonia, dar avem și un tip de afaceri post-sovietic uh, pentru că, uh, din păcate, din momentul în care ne-am dobândit independența, încă nu am reușit să ne liberăm de acest sistem. Eh, peste jumătate din eh, depozitele eh, bancare vin din state terțe și cerințele de constituire a unui depozit pot și ele să implice unele probleme. Deci, noi o parte din uh, băncile noastre au uh, contacte și o legătură cu bănci din Statele Unite. Dar uh, până la urmă, rând pe rând, ele au dispărut și Iată că și Deutsche Bank are probleme de acest tip, dar din păcate formulele continuă să fie practicate. De aceea vin acum la întrebarea domnule Burcanți dacă ați dori să expediați banii înapoi, ar trebui să schimbăm uh, legislația europeană sau putem prin schimbarea unei legislații la nivel național să uh, permitem și acest lucru. Deci, Uh, ar fi posibil să uh, stabilim din acest punct de vedere niște posibilități în uh, Letonia sau e nevoie să se implice Comisia? Și o întrebare pentru ambii invitați. Considerați că pe viitor Letonia să nu mai fie menționată ca un loc în care se practică spălarea de bani, pentru că mi se pare ceva foarte rușinos. Bun, Domnul Burcanț, primul. Mulțumesc. Este o foarte bună întrebare. Nu am niciun dubiu că nu putem uh, doar prin schimbarea legislației naționale să progresăm. Pentru că Dacă s-ar întâmpla acest lucru, nu am putea să ne armonizăm demersurile și să conlucrăm cu alte unități din alte state. Este nevoie de o operarea unei modificări în directivă și în recomandări. Toate statele trebuie să coopereze uh, în același mod. Mulțumesc. Domnule Radu. Foarte pe scurt. Letonia a fost menționată frecvent în rapoartele noastre din ultimii opt ani datorită problemelor de acolo, dar eu cred că Letonia se mișcă, face niște pași împotriva spălării banilor, a încheiat niște bănci, a închis niște bănci în urma demersurilor autorităților financiare. Trebuie să fim însă foarte atenți când vorbim despre Uniunea Europeană, să ne gândim de pildă la Ucraina, pentru că Ucraina poate să se transforme în noua Letonie, noua Lituanie, noua Estonie din acest punct de vedere. Chiar acum unele eh, bănci din Ucraina preiau eh, bani de la același grup de persoane eh, despre care am vorbit noi. Știți că uh, acum în Moldova a fost arestat un uh, bancher uh, din Ucraina, iar Ucraina fiind acum copilul de suflet al Uniunii Europene, s-ar putea ca și infractorii din Ucraina să beneficieze de acest lucru. Mulțumesc, domnul Urban Crespo. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ascultând mai ales cele spuse de domnul Radu. Cred că e vorba mai degrabă de o regulă, nu de o excepție. Și acesta este lucrul cel mai îngrijorător dincolo de cazul concret. De altfel, unul din uh, aspectele care ne-a surprins cel mai mult în revelațiile Panama e că marile averi inclusiv delinvenții, nu erau nevoiți să meargă în Panama sau în Elveția, ci era suficient să meargă uh, pe strada lor, uh, la colțul străzii, uh, să intre într-o filială a unei mari bănci europene care le putea servi drept un intermediar pentru a spăla bani sau a evada um, a eluda impozitele și cred că cazul spălătoriei rusești este un bun exemplu. Noi trebuie să vedem cum putem uh, legifera uh, față de rolul băncilor în evaziunea fiscală și spălarea de bani. Cred că ar trebui să fie una din principalele îngrijorări ale comisiei noastre, iar grupul meu va încerca să facă presiuni pentru a influența direcția acestui raport. Doream uh, să vă pun amândurora, deși domnului Radu îndeosebi, două întrebări. Nu știu dacă știți că Comisia a publicat recent o propunere referitoare la posibilitatea de a sancționa intermediarii, nu doar băncile, ci intermediarii în ansamblul lor. După părerea noastră, cuantumul redus al impozitului, al acestei sancțiuni, ar face ca măsura să dea roade doar pentru operațiunile de mici dimensiuni, nu pentru operațiunile de amploare. După părerea dumneavoastră, această măsură ar putea ajunge chiar să legitimeze operațiuni de amploare plătind o, un, o sancțiune mult inferioară volumului total al operațiunii. Nu credeți că ar putea, avect un, ar putea avea un efect disuasiv mai convingător uh, posibilitatea de a retrage licența bancară de funcționare? Cred că ar putea să fie o măsură mult mai logică. În al doilea rând, având în vedere operațiunea necesară de verificare, credeți că există controle interne suficiente efectuate de departamentele interne ale băncilor? Spun acest lucru pentru că am constatat deja că de multe ori controlele de autoreglementare au lăsat mult de dorit. Din acest punct de vedere, ce alte măsuri ar putea fi luate în calcul pentru a face ca operațiunea de verificare necesară să fie într-adevăr aplicată de către bănci. Mulțumesc! Mulțumesc, Radu. Da, întrebări foarte interesante. Cred că cel mai important este să înțelegem și să urmărim infrastructura. Intermediarii, cei care creează aceste structuri, reprezintă stâlpii pe care se bazează întreg sistemul. Și este important să îi abordăm. Aceasta este, de fapt, aici rezidă puterea crimei organizate, pentru că poate activa de-a lungul frontierelor, dar aceasta e și slăbiciunea lor, pentru că, după cum ați spus, puteți merge aici, la colțul străzii, sau poate în Germania, la Bruxelles, în Belgia. Eu vin din Germania, de-aia dădeam exemplul Germaniei. Și puteți uh, crea o structură legată de Panama, Cipru, Delaware, Nevada și așa mai departe trebuie să înțelegem un pic cum funcționează acești oameni. Sunt uh, rețele, rețele foarte mari. Am văzut, de pildă, în cazul uh, evaziunii Panama, dosarului Panama, că Mossack Fonseca avea birouri peste tot în lume. Nu activează doar în, jurul unei, în cadrul unei țări, ci au birouri peste tot în jurul lumii și sunt uh, în legătură cu alți agenții intermediari. Abordarea tocmai acestor structuri și agențiilor intermediari uh, uh, identificarea unei structuri ca fiind suspicioasă, tocmai pentru că a fost uh, înființată de un intermediar, mi se pare un lucru important. Sunt de acord cu dumneavoastră. Sancțiunile nu sunt tocmai cele mai eficiente, pentru că vorbim de operațiuni de spălare de bani pe scară amplă, iar uh, criminalii nu fac altceva decât să ia deja în calcul sancțiunile pe care le deduc în cele din urmă din banii pe care îi câștigă la sfârșit, lucruri care au făcut, le-au făcut în repetate rânduri. Cazul Covia, uh, faimos în Statele Unite. În ceea ce privește verificările interne efectuate de bănci, cred că acestea sunt insuficiente. După cum am auzit deja, nu există suficienți oameni care să aibă competențele necesare pentru a efectua aceste anchete uh, amănunțite. Iar în al doilea rând, de multe ori, băncile nu mai uh, simulează că efectuează verificările necesare, nu caută cu adevărat uh, adevărații beneficiari, nu anchetează în amănunt uh, tranzacțiile efectuate. Cred că mai mult de făcut acolo și trebuie să ținem cont de asemenea de o perspectivă de amploare. Domnule Burcanz? Da, sunt de acord cu antevorbitorul meu. Bineînțeles, principala idee ține de activitatea băncilor, acestea pot fi sancționate dacă sistemul intern de verificare nu funcționează. Trebuie de asemenea să înțelegem că cei din spatele acestor uh, scheme organizate înțeleg foarte bine care sunt uh, capacitățile organizațiilor de aplicare a legii. Acesta operează și la nivel transfrontalier, transferă bani de la o bancă la alta. Fiecare bancă vede doar o parte a operațiunii. Nu poți vedea decât transferul care vine și transferul care pleacă. Iar dacă după 30 de minute banii își schimbă țara de destinație, înseamnă că ne aflăm în fața unei bănci confruntate cu aceeași situație. Eu cred că schimbul de informații între diferitele bănci trebuie să fie extins pentru a include informații care să permită vizualizarea întregii rețelei. Există multe entități implicate, dar nu există una care să fie răspunzătoare de anchetarea tuturor acestor scheme. Poate avem nevoie de o entitate, de o unitate de informații financiare a Uniunii Europene. Vedeți că această schemă a spălătoriei rusești implică multe țări sunt 36 de țări implicate. Avem nevoie de o unitate de informații financiare a Uniunii Europene pentru a combate cu succes aceste scheme. Foarte succint. O întrebare referitoare la retragerea licenței bancare. Credeți că ar putea să fie util să includem recomandarea retragerii licenței bancare când uh, apare o recidivă la bănci? Cu siguranță, cred că este foarte important. Cred că băncile trebuie să vadă cum această amenințare planează deasupra capetelor lor. Doar așa pot uh, să se conformeze. Domnule Burcanz? Sunt absolut de acord. Dau acum cuvântul doamnei Heidi Utala de la Verzi. Am ascultat în această după-amiază despre lacunele existente în activitatea unităților de informații financiare, însă nimeni nu cred că a amintit Eurojust și aș dori să-l întreb pe domnul Burcas dacă are experiență de colaborare cu Eurojust în cadrul acestor anchete. Eu am vizitat odată sediul Eurojust. Aceștia s-ar fi implicat cu cea mai mare plăcere dacă ar fi primit fie o solicitare din partea unui stat membru sau unui stat care are uh, un acord de cooperare cu Eurojust. Am două întrebări pentru domnul Radu vorbeați de cât este de important să vedem cine deține băncile. Spuneți că e foarte ușor să găsiți titularul de cont. Mă bucur dacă într-adevăr așa stau lucrurile, dar ne puteți spune mai multe. De ce e chiar atât de ușor și chiar e într-adevăr atât de ușor? A doua întrebare. Vorbeați de descoperirea inițială de la această companie din Noua Zeelandă către contul în uh, Letonia, banii aparțineau unei rețele de crimă organizată din Rusia. Doar în câteva zile în urmă, mass media americană, printre care și CNN, a comunicat că o parte din acești uh, bani Magnitsky au fost pus în legătură cu un program de arme chimice din Siria. Nu știu dacă erați uh, cunoștință de cauză și dacă există într-adevăr această legătură sau doar e o presupunere. Domnul Burcanț, mulțumesc. Credeam că am spus deja dacă din 98 uh, facem parte din grupul Egmont. Există peste 155 de UIF-uri, iar noi facem schimb de informații între noi. Bineînțeles, dacă e nevoie, putem folosi și rețeaua OIF-uri sau să facem schimb de informații prin Interpol, Europol sau să cerem ajutorul Eurojust. Principala platformă însă în care activăm este grupul Egmont cu peste 150 de UEF-uri. Domnul Radu, da, mulțumesc. Prima întrebare. Băncile știu care sunt celelalte bănci care dețin conturi um, legate de conturile pe care le dețin. E un lucru pe care trebuie să-l aprobe. Băncile mici trebuie să deschidă conturi la băncile mai mari pentru a putea pătrunde, pentru a avea acces la sistemul internațional, sistemul financiar internațional, pentru a putea face transfer de fonduri. Majoritatea acestor bănci sunt publice, pentru că majoritatea băncilor mici se laudă pe pagina lor de internet că au relații cu Deutsche Bank, mai știu eu, alte bănci. Am reușit să identificăm numerele um, de rerutare, numerele SWIFT, care uh, identificau aceste transferuri. Când vine vorba de fondurile Magnitsky, complexitatea în cazului spălătoriei rusești rezidă în faptul că sursele sunt uh, amestecate. E foarte posibil că programul de arme chimice uh, sirian să, fie, să fi fost sponsorizat printr-o filieră derivată de la fondurile Magnitsky. Spunea, de pildă, că în, cadrul, în cazul cartelului Sinaloa, un cartel colombian, existau legături cu cartelul vietnamez. Noi am discutat cu acest cartel vietnamez care Uh, între timp, uh, șeful acesta se afla în București, în închisoare, ne-a explicat cum amestecau banii, cum făceau transferuri amestecate. Și tocmai acest amestec face că să fie foarte greu să se identifice banii, ce intră, ce iese, dar e foarte probabil că uh, compania siriană să fie răspunzătoare. Am văzut de asemenea foarte mulți bani de origine iraniană implicați în aceste transferuri. Acum e rândul meu Aș dori doar să vă spun că poate transparența nu e suficientă pentru acționarii bancari, pentru Portugalia, de pildă, există anumite criterii de transparență, dar uh, în ciuda acestora nimeni n-a făcut nimic, nici măcar că în Portugalia s-a aflat sub supravegherea troicăi. A fost nevoie de o serie de plângeri uh, adresate EBA pentru a începe să se abordeze situația, dar lucrurile sunt departe de a fi încheiate. Clar, confiscarea, sechestrul și retragerea licențelor, nu doar licențelor bancare, dar și uh, intermediarilor, de pildă avocaților, este fundamentală. Întrebarea mea pentru dumneavoastră e următoarea. Cum priviți sistemul actual uh, de a achiziționa dreptul de reședință în Uniunea Europeană prin diferitele programe pentru investitori. E un lucru, e o inițiativă care e menită mai degrabă să beneficieze de pe urma roadelor uh, acestui sistem de, spăla, de spălare de bani sau nu? Cred că programele de tip Golden Visa permit banilor să intre în Uniunea Europeană E vorba de bani care pot face parte din laudromat, bani proaspeți care nu fac parte din laudromat, pentru că uh, după ce capitalul intră în bani, se, evit, se emit aceste vize și uh, se continuă ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Deci nu mai este nicio anchetă. E extrem de negativ. Deci impactul este nociv asupra Europei, Uniunii Europene și a multor țări. Domnul Burcanț, doriți să adăugați ceva? dacă UEF-ul dumneavoastră a reușit să uh, identifice aceste uh, tipuri de tranzacții. Da, acoperim aceste tranzacții. Concluzia mea este următoarea. Avem uh, mai multe cazuri uh, pe care le-am trimis în judecată pentru uh, tot ce ține de spălarea banilor. Dar numărul anchetelor este foarte, foarte redus. dar împreună cu autoritățile și încercăm să verificăm zilnic cum funcționează sistemul și cu ajutorul uh, instrumentelor informatice, a softurilor, de exemplu, încercăm să identificăm uh, infractorii. Mulțumesc. Domnul Nuno Melo la Catch the Eye. Cu multă brevidade, Sr. reprezintă, na verdad a, a a, surge-me... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. După ce uh, am ascultat uh, întrebarea și răspunsul dat de domnul Ratu, mi-a venit în idee această întrebare. Adesea ne confruntăm cu situații care diferă, sunt foarte diferite. În ce privește reședința pentru acest program de tip Visa, Știm că e vorba de o schemă de spălare de bani. În Portugalia, de exemplu, ă, a existat o, o astfel de schemă în care s-au înființat companii, s-au creat locuri de muncă, se și, deci se poate prin uh, o schemă de tip uh, Golden Visa. Nu vorbim doar de uh, spălare de bani. Pot fi și avantaje. În țara mea au existat companii, s-au creat locuri de muncă și deci au primit și avantaje toate, deci au fost bine văzute aceste scheme. Nu știu dacă în răspunsurile dumneavoastră v-ați referit la acest aspect. Deci, a, poate că ați putea spune că sunt și excepții la regulă și că nu e vorba doar de efecte complet uh, negative. Realitatea este mai nuanțată, nu vorbim doar uh, cu certitudini. Nu eu fac regulile, eu uh, investighez și dau uh, publicității mm, aceste scheme infractor. Uh, depinde de ce pui pe locul întâi. Uh, America pe locul întâi și te retragi de la acordul de la Paris, Letonia, Portugalia pe locul întâi sau Uniunea Europeană pe locul întâi. Pentru că, până la urmă, asta este miza. Cu programe de tip uh, Golden Visa atragi banii și uh, investitori în detrimentul altor țări în Europeană, în funcție de infrastructura pe care și avantajele pe care le oferi. Deci, din perspectiva dumneavoastră, dacă ești un stat care reușește să atragă astfel de fonduri, e bine, e bine pentru acest stat. Problema, eh, sigur, nu spun că toți sunt bani murdari, pot fi și bani curați, dar în pofida aspectului moral, e o oportunitate de, artă, de aur pentru criminalitatea organizată ca să-și invetească banii. Încă o dată nu spun că toți banii sunt bani murdari. Mulțumesc, domnul Burcă. Îți doriți să adăugați ceva? Aș mai adăuga că în toate aceste cazuri, că vorbim de la un sau de alte uh, cazuri, eforturile noastre depind de cooperarea cu alte unități de informații financiare și mă gândeam la miezul problemei. De ce în cazul la un dromat nu am primit uh, uh, răspunsuri sau rapoarte spontane de la Moldova sau de la Rusia, având în vedere că totuși infracțiunea principală a avut loc pe teritoriul țărilor și ar fi trebuit să primim uh, un mandat pentru a îngheța Uh, fondurile și pentru a urmări banii. Uh, tac, în continuare, de ce? Mă întreb. <laughs> Mulțumim, domnule Burcans. Cred că e momentul să punem capăt dezbaterii noastre. Încă o dată aș spune că crearea de locuri de muncă, sigur, e pozitivă, dar uh, E uh, sigur că e ușor să creezi locuri de muncă cu bani, dar dacă vin de la cartelurile de droguri, întrebarea este dacă Uh, vrei să creezi locuri de muncă din bani murdari, că e vorba de, de traficul de uh, droguri sau alte surse. Asta este, de fapt, dezbaterea. Sigur că poate că banii provin câteodată din surse curate, dar problema este că sistemul încurajează uh, astfel de probleme. Domnul Melo dorește să mai spună ceva, dar foarte pe scurt, uh, o solicitare de respectare a regulamentului. Am înțeles care este punctul dumneavoastră de vedere. Mm, sigur că sistemul este cum este, uh, există și influența politică, dar ce mi se pare nedrept e că se uh, atacă companii care creează locuri de muncă. Eu nu sunt federalist, eu vreau să spun Portugalia pe locul întâi, pentru mine Portugalia nu face parte din Europa, în primul rând. Țara mea e țara mea. Sigur că dacă banii sunt murdari, dacă provin din traficul de droguri, atunci uh, trebuie să fie uh, făcută o anchetă. Aș mai pune o întrebare. E o broșură care urmează să fie celor care merg la Lisabona și am citit-o cu mare atenție, însă din păcate, cum a mai remarcat și un coleg portughez, practic tot ce am găsit sunt articole din blocul Șcheta, un partid care face parte din uh, grupul GUE, Deci, sunt articole din bloca de șchierda, deci partidul care face parte din GUE, Eu n-am nimic împotriva acestui lucru, dar Parlamentul European nu Uh, face diferență între, între uh, opiniile politice ale stângii din Portugalia, uh, Portugalia și partidul care face din GUE. Există foarte multe opinii diferite în Portugalia și pe mine mă deranjează traducerea în limba engleză. Parlamentul are propriul serviciu de traducere. portugheză e o uh, limbă oficială. Chiar eu aș fi putut să vă ajut uh, să traduceți un uh, articole din portugheză în engleză. Ce nu, nu mi se pare corect este că Parlamentul a publicat într-un astfel de broșură puncte de vedere spunând că e poziția Parlamentului European. Nu mi se pare corect Sper că e o explicație la acest uh, uh, lucru. Să nu uităm că portugheza este o limba uh, oficială și că avem uh, traducere uh, excelenți. Da, am notat uh, observația dumneavoastră, o să o transmit uh, uh, președintelui nostru. Eu n-am absolut nimic de a face cu publicarea acestui document și domnul Werner Langen vă răspunde uh, întrebării dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru această reuniune foarte interesantă, cu multe piste de acțiune. Mulțumim foarte mult! And let me say that... Și aș dori să mai spun că următoarea reuniune a comisiei noastre avea loc în 3 iulie cu doamna Jvera Jurova și în 10 iulie vom avea o reuniune cu ministrii uh, de finanțe din Europeană. O să vă transmitem orele.